Right, good, good morning everybody. Um, if you could take your seat. Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc și astfel încât să putem începe. Sigur, este dificil să ajungem la prima oră dimineața aici, însă haideți să începem. În primul rând, aș dori să adoptăm ordinea de zi. Observ că nu există obiecții. De aceea trecem la schimbul de opinii cu domnul comisar Semeta comisar pentru impozitare și Uniune Vamală, audit și antifraudă. Nu este nevoie de o introducere suplimentară, așa încât îi dau cuvântul domnului comisar. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, Sharon. Bună dimineața tuturor! Apreciez această posibilitate pe care mi-ați oferit-o de a face un schimb de opinii referitor la evoluțiile cele mai importante în uh, domeniul politicii fiscale. Sunt uh, cât se poate de conștient uh, că anul trecut au fost înaintate multe propuneri care în prezent sunt în dezbatere atât la Consiliu cât și aici, la Parlament. Aș dori să subliniez că la ultima întâlnire a Consiliului European, care a fost foarte importantă, mai ales din perspectiva politicilor fiscale, pentru că șefii de stat uh, s-au angajat cât se poate de clar în ceea ce privește monitorizarea progreselor în dosarele privind impozitarea, lucru foarte important. Și cred că este foarte important să acoperim această prăpastie între angajamentele luate la nivel înalt și nivelul uh, șefilor de stat și nivelul decizional, decizii care se iau în mod normal la nivelul Consiliului. Așadar, cred că acest acord privind monitorizarea progresului în domeniul fiscal este un semnal foarte puternic. Avem nevoie de progres pe marginea dosarelor celor mai importante care sunt în dezbatere în prezent. Și, în scurta mea introducere, voi prezenta pe scurt progresul privind cele mai importante propuneri care sunt în dezbatere în prezent și voi spune de asemenea și câteva cuvinte referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul acesta. De asemenea, voi vorbi despre ceea ce intenționăm să facem în cadrul semestrului european. În primul rând, haideți să discutăm despre dosarele pe rol. Aș dori să încep cu propunerea privind impozitarea uh, consolidată, corporatistă și, în primul rând, aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru un raport foarte bun pe care l-a înaintat. Sigur că este foarte important ca acesta să fie votat cu o mare majoritate la plenară, pentru că avem cu adevărat nevoie de sprijinul dumneavoastră pe marginea acestei propuneri. Înțelegem că o serie de amendamente, amendamente importante, au fost înaintate de către această comisie, iar comisia le va studia cu mare atenție. Patru amendamente în ceea ce privește evoluția de la Consiliu. Consiliul uh, continuă discuțiile pe uh, marginea acestui subiect al bazei de impozitare, iar președinția în timpul acestui semestru încearcă să finalizeze discuțiile privind baza de impozitare și să genereze raportul cu privire la progresul înregistrat pe marginea acestui subiect. Acordul privind baza de impozitare reprezintă elementul cheie, astfel încât să putem trece mai departe și partea politică a propunerii care se referă la consolidare să fie și ea discutată și de asemenea să se discute despre opțiuni. O chestiune care se regăsește și ea în propunerea Comisiei. În ceea ce privește directiva privind impozitarea în domeniul energetic, aș dori de asemenea să mulțumesc acestei comisii pentru un raport cât se poate de echilibrat pe care l-a generat din câte am înțeles, acesta va fi votat astăzi sau mâine. Nu, a fost votat deja, Am cer scuze, spune vorbitorul, dar uh, va fi votat la plenară și este foarte important ca această propunere cât se poate de echilibrată, acest raport echilibrat care a fost adoptat aici la comisie, să rămână în continuare la același nivel, pentru că conține elemente cheie asupra cărora s-a căzut de acord la Comisia Econ. În ceea ce privește evoluțiile la Consiliu, știți că președinția daneză este foarte implicată, dorește să facă pași importanți în ceea ce privește această propunere. Ei lucrează uh, intens pe marginea unor compromisuri care să fie obținute între cele 27 de state membre iar intenția lor este de a ajunge la un acord politic privind uh, directiva privind uh, impozitarea în domeniul energetic pe timpul președinției daneze. Este probabil uh, cele mai controversate părți din propunere sunt discutate în prezent la Consiliu. Una dintre ele este elementul de CO2 care este cuprins de acest impozit iar uh, armonizarea tuturor surselor de energie pe viitor reprezintă de asemenea un element important. Acestea sunt subiecte cheie, iar președinția daneză încearcă să negocieze compromisurile adecvate cu statele membre. Acum, aș dori să revin asupra impozitării economiilor Cred că este cu adevărat timpul să înregistrăm progrese substanțiale. Știți că Consiliul European a solicitat Consiliului să raporteze următorului Consiliu European cum stau lucrurile în iunie, la atunci când acesta se va întruni din nou. se caută un acord. Iar cele două state membre care încă blochează cea mai importantă chestiune, au acordat un mandat uh, Comisiei, astfel încât să se negocieze și cu Elveția și cu celelalte patru state non-UE. Acesta este elementul cheie și trebuie să subliniez că orice acorduri bilaterale care sunt discutate în prezent, acestea nu ar trebui să împiedice progresul nostru pe marginea acestui dosar. Pentru că, după cum probabil bine știți, am uh, primit o scrisoare, s-a scris o scrisoare către statele membre și către președinție, s-au explicat limitele uh, acestor acorduri bilaterale încheiate între statele membre și Elveția iar aceste limite solicită excluderea tuturor prevederilor privind uh, directiva economiilor și orice alte acorduri între uh, Uniunea Europeană și Elveția. Nu există niciun fel de obstacol pentru a continua cu negocierile privind uh, acest acord, iar negocierile pe marginea acestui acord cu Elveția sunt uh, în desfășurare. Ne întâlnim astăzi cu președintele Confederației Elvețiene și vom discuta acest subiect. Sigur, toată lumea știe acest lucru. Un alt subiect interesant, o altă discuție interesantă se referă la taxa pe tranzacții financiare. Știu că Ane Podimata lucrează foarte intens pe marginea acestui raport și cu siguranță avem nevoie de sprijinul puternic al Parlamentului European pe marginea acestei propuneri. De asemenea, am apreciat dacă acest raport ar fi generat cât mai rapid posibil, de asemenea votat la Parlament, tot cât se poate de rapid, pentru că acesta ar avea un impact pozitiv asupra dezbaterii eh, de la Consiliu. O dezbatere referitoare în ceea ce privește progresul eh, la Consiliu, apreciem că președinția daneză a încercat să accelereze activitatea pe marginea acestei propuneri. Prima lectură a acestei propuneri a fost deja încheiată la Consiliu. Am trecut la primul schimb de opinii, la ultima întâlnire ECOFIN și, în ciuda tuturor comentariilor după întâlnirea respectivă, cred că A fost o întâlnire care s-a desfășurat într-un mod constructiv și cred că um, s-a, s-au înțeles obiectivele care se dorește a fi atinse în domeniul sectorului financiar. Președinția s-a angajat să continue uh, activitatea pe două direcții, să lucreze atât la nivel tehnic și, în același timp, să lucreze pe marginea unor posibile compromisuri cu și între statele membre. S-a căzut de acord că vom avea o dezbatere politică tot în timpul președinției daneze și sper că această polit- dezbatere politică va deschide calea către evoluții suplimentare pe marginea acestei propuneri. Trebuie să evităm așa numita business as usual în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare și trebuie să înregistrăm progrese rapide privind cele mai importante elemente din propunere. Apoi, un alt dosar foarte important se referă la viitorul TVA. Știți că în decembrie am înaintat o comunicare în care am descris viziunea noastră referitoare la cum ar trebui să se configureze TVA-ul pe viitor. Suntem recunoscători acestei comisii pentru raportul și uh, Cartea Verde, multe elemente din acest raport au fost preluate în comunicarea noastră, iar președinția daneză încearcă să prezinte uh, concluziile Consiliului la sfârșitul președinției. Și aici uh, se va descrie, odată în plus, uh, direcția pentru evoluțiile viitoare în domeniul TVA-ului. De asemenea, aș dori să subliniez că în mod prezent lucrăm pe marginea unor puncte care au legătură cu semestrul european, impozitarea și politica fiscală a devenit o parte a semestrului european și în prezent serviciile noastre analizează sistemele de impozitare ale statelor membre. Așteptăm programele de reformă națională, desfășurarea acestora în uh, statele membre, în care componenta politicii fiscale trebuie să se reflecte foarte bine în linie cu uh, orientările pe care uh, le-am identificat în sondajul desfășurat. Și sigur, aceste programe de reformă naționale, pornind de la acestea, vom uh, furniza recomandări specifice fiecarei țări. Personal, consider că semestrul european este un instrument excelent pentru coordonarea politicilor fiscale în statele membre și sigur că trebuie să folosim acest instrument cât se poate de eficient. Apoi, în ceea ce privește activitatea noastră în cursul acestui an. Sigur că se pune un accent puternic în prezent asupra adoptării, respectiv asupra așa numitului pachet 2011, iar obiectivul nostru comun este ca progresul să fie substanțial în cursul acestui an pe marginea acestei strategii. Este vorba despre uh, noile domenii. Doresc să menționez activitatea noastră privind uh, double non-taxation. Este important să discutăm pe marginea acestui subiect și să abordăm deficitele din uh, sistemele fiscale, precum și nepotrivirile. Iar o caracteristică importantă a acestor consultări publice o reprezintă faptul că invităm la contribuții anonime și credem că acest lucru este foarte important, trebuie accentuat, pentru că folosim și doresc să folosesc această șansă pentru a vă ruga să invitați părțile implicate din statele membre să prezinte cât se poate de multe cazuri posibile, astfel încât să dezvoltăm și să generăm instrumentul potrivit pentru a putea aborda această problemă într-o manieră eficientă. În ceea ce privește implementarea strategiei TVA anul acesta, intenționăm să prezentăm primele propuneri privind implementarea TVA-ului. Prima propunere va fi mecanismul de reacție rapidă, care va contribui la lupta împotriva fraudei în domeniul TVA. Acesta este un element foarte important din punctul meu de vedere și noi lucrăm pe marginea acestei propuneri. Intenționăm de asemenea să creăm un forum tripartit în care să se desfășoare discuții cu, cu referire la diferite chestiuni privind TVA-ului, reprezentanții Comisiei, ai administrațiilor fiscale de la nivel național vor fi prezenți la acest forum și, de asemenea, acesta va include și comunitatea de Business care se va implica în dezbatere. Cred că această implicare a comunității de business este foarte importantă pentru că sistemul de TVA trebuie configurat cât se poate de eficient. În fine, probabil cunoașteți un raport recent privind uh, activitatea unei task force în Grecia, trebuie să spunem că componenta impozitării este foarte importantă în activitatea acestui task force. Cei implicați în această activitate se referă la îmbunătățirea colectării taxelor, dar și la reconfigurarea administrației fiscale și la îmbunătățirea eficienței procesului de auditare, evaluare mai bună a riscurilor, și evaziune fiscală, respectiv evitarea acesteia. Multe state membre care participă la acest exercițiu sunt foarte implicate și cred că activitatea noastră comună ne va permite să îmbunătățim administrația fiscală din Grecia în mod semnificativ. Acest stat membru va reuși astfel să colecteze mai bine impozitele decât uh, o face în prezent. Pentru a conchide, Aș vrea să mulțumesc uh, încă o dată acestei comisii pentru angajamentul său foarte important în toate chestiunile care vizează taxarea și impozitarea. Apreciez rapoartele din proprie inițiativă, respectiv raportul privind uh, impozitarea Munca dumneavoastră contribuie foarte mult la progresul activității comisiei, ne oferă idei importante pentru noi evoluții și pentru dezvoltarea de noi instrumente pe care intenționăm și noi să le generăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aceasta a fost introducerea mea succintă și sunt uh, deschis să răspund la întrebările noastre și să vă ascult observațiile. Mulțumesc foarte mult! Uh, încerc să interpretez uh, semnele făcute cu mâna de către membri. Jean-Paul, vei fi primul din partea PPE, apoi din partea S&D, Ani Podimata, apoi Oli Schmidt, ALDE, apoi din partea verzilor, Chei uh, de la ECR, domnul Huntis de la GUE, Corin PPE, domnul Langen, și apoi Sophie, Philip Lambert, Emily Tunen și Ivo Strajek. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă da, vă rog faceți în semn cu mâna. Merci, Madame la Jean-Paul. Merci, merci. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru toate aceste explicații și mulțumesc de asemenea și pentru toate eforturile pe care le faceți, tocmai pentru ca o fiscalitate europeană să înregistreze progrese. Aș avea o întrebare foarte precisă pe care aș vrea să vă pun. Dacă nu puteți să răspundeți astăzi, bineînțeles, n-am să mă supăr. Sper că serviciile dumneavoastră îmi vor transmite ulterior informații. Aș dori să vă atrag atenția asupra ratei reduse a TVA-ului, asupra operelor culturale digitale. Știți că această acesta este o sursă de discrepanță și distorsiune între operele intelectuale nedigitale și cele digitale. Și s-a făcut o propunere, mai ales domnul Jacques Toubon, care a militat foarte mult pentru acest dosar. Um, aș fi vrut să vă atrag, deci, în mod, uh, în mod clar atenția asupra acestui dosar, care merită să fie studiat cu atenție, pentru că e vorba de cultura europeană și e tocmai motivul pentru care v-aș ruga să examinați acest subiect. E vorba de un subiect delicat, într-adevăr. În comunicarea dumneavoastră nu se vorbește mai mult, prea mult despre acest subiect, dar chiar dacă nu aveți un răspuns astăzi, nu e neapărat grav, însă aș fi, ar fi bine ca acest punct să fie tratat și să fie tratat în mod corect. Mulțumesc, domnule președinte. Well, so uh, I'm supposed to reply immediately. Uh, Bănuiesc că ar trebui să răspund rapid, da? Foarte bine. Răspundeți pe scurt, spune doamna președinte. Probabil sunteți la curent cu faptul că ceea ce am propus noi în uh, viitoarea noastră comunicare pe tema TVA-ului, în ceea ce privește o rată redusă de TVA pentru aceste opere, e bine, ideea noastră este să studiem acest regim de rată redusă pe baza unor criterii obiective care sunt clar identificate în cadrul comunicării și unul dintre aceste criterii prevede ca acele bunuri care sunt similare să fie tratate exact în același fel, fără niciun fel de diferență, indiferent dacă e vorba de bunuri sub formă digitală sau sub formă materială. Aceasta este direcția în care ne îndreptăm și care este descrisă în comunicarea pe tema TVA-ului și, în mod clar, serviciile noastre fac o analiză a unei astfel de rate reduse de TVA și avem intenția să venim la final cu un raport tocmai pentru a propune o cale de urmat uh, și asta în, pe durata anului 2013. Mulțumesc și acum Ani Pădimata. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această introducere, pentru această prezentare și acum dați-mi voie să vă spun că în calitate de raportor pe tema TVA-ului, aș vrea să vă mulțumesc pentru poziția fermă pe care ați adoptat-o la ultimul ECOFIN. În momentul în care v-ați opus ca fiind o propunere prea timpurie a unui plan B sau unui plan C, și anume introducerea unei taxe financiare alternative. Acum, în ceea ce privește Parlamentul European, aș dori să vă informez de faptul că Există deja discuții pe această temă, tocmai pentru a examina posibilitatea de a vota textul în plen în luna mai. Și cred că acest lucru ar putea să reprezinte un ajutor. Uh, și este și fezabil dacă urmă, urmăm calendarul fixat în momentul de față. Uh, în principiu ar trebui să discutăm la comisia noastră ECON luna viitoare, în aprilie. Acum, dați-mi voie să pun două întrebări Aș dori mai întâi să vă întreb de ce Comisia Europeană nu a publicat noua evaluare care a fost făcută de către serviciile dumneavoastră în ceea ce privește impactul asupra creșterii economice a acestei taxe pe tranzacții financiare. E un subiect, e un studiu pe care noi îl așteptam și uh, au existat câteva asigurări din partea serviciilor dumneavoastră despre publicarea unui astfel de studiu. Și al doua întrebare e legată de inițiativa luată de către nouă state membre care au trimis o scrisoare către președinția daneză și care au cerut ca procesul să fie accelerat și să se procedeze uh, pe baza unei uh, proceduri de cooperare în, uh, întărită, consolidată. Care este părerea dumneavoastră personală pe marginea acestei inițiative? Acum, în ceea ce privește uh, cele spuse de dumneavoastră, uh, lupta împotriva fraudei uh, fiscale, e bine, doresc să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră în cadrul acelui task force pe această temă, mai ales în ceea ce privește Grecia și îmbunătățirea capacității acestea de a face față evaziunii fiscale, însă, după cum știți, aceasta este o problemă nu numai a Greciei, ci o problemă la nivel european și poate știți că grupul nostru politic a desfășurat un studiu în ceea ce privește evaziunea fiscală și, plecând de la rezultatele acestui studiu, putem spune că guvernele europene pierd în jur de un trilion de euro pe an din uh, surs, resursele financiare de care s-ar putea bucura și care sunt astfel uh, uh pierdute. Deci, ideea este să publicăm un raport înainte de summitul european din iunie. Însă, până atunci, aș dori să vă întreb care sunt măsurile pe care doriți să le luați, tocmai pentru a fi în măsură să facem fața acestei probleme cruciale cu care ne confruntăm la nivel european. Evident, și asta ca un supliment la eforturile care se fac la nivel național în statele membre. Mulțumesc! Domnule Domnul comisar, da, trebuie să fim foarte succinți când răspundem la întrebări, așa că în ceea ce privește această nouă evaluare, mai întâi trebuie să fiu foarte clar și anume, Comisia consideră că acel studiu de impact care a fost realizat împreună cu propunerea pe TTF este, reprezintă documente absolut cruciale pentru procesul de luare de decizii. Și ceea ce încercăm să facem în momentul de față este să mai cizelăm anumite idei care au fost propuse în uh, cadrul negocierilor la Consiliu. Iar pentru asta trebuie să, să mai clarificăm anumite elemente și să cuantificăm anumite Uh, presupune și anumite uh, propuneri din acele modele de calcul propuse pe durata uh, studiului de impact. La Consiliu am spus foarte clar faptul că noi de la Comisie vom prezenta această analiză și aceasta va fi gata până la următoarea ședință a Consiliului care va avea loc pe 23 aprilie. Deci, în momentul de față, serviciile noastre la Comisie finalizează această analiză și ea va fi publicată odată ce va fi uh, aprobată. Acum, în ceea ce privește inițiativa celor nouă state membre, Ceea ce au făcut aceste nouă state membre este că au invitat președinția daneză să înregistreze progrese rapide pe uh, tema aceasta a taxei pe tranzacțiile financiare. Și acest lucru a fost luat foarte în serios de către președinția daneză și uh, și-au intensificat munca pe marginea acestei propuneri. Evident, am putea spune că 9 reprezintă o cifră simbolică pentru că e numărul de state membre necesar pentru cooperarea consolidată. Dar cred că în momentul de față e prea de vreme pentru a specula pe referitor la modul în care vor evolua lucrurile. Ceea ce trebuie să facem este să facem toate eforturile posibile tocmai pentru a ajunge la un compromis la nivel de 27 de state membre. Și doar dacă toate aceste eforturi nu dau randamentul scontat, atunci să căutăm alte soluții. Acestea ar putea fi eventual analizate. Acum, în ceea ce privește evaziunea fiscală, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport și pentru analiza, studiul pe care l-ați făcut în acest raport. Eu, Comisia și serviciile noastre, în momentul de față, lucrăm pe marginea unor idei concrete care vor fi prezentate într-un raport, raport solicitat de Consiliul European și avem intenția să utilizăm anumite elemente din consultarea publică care se află în momentul de față în desfășurare pe tema aceasta și vom avea o întâlnire a grupului referitor la politicile acestea de impozitare care va discuta eventuale măsuri ce pot fi luate. Și avem intenția anul acesta să facem propuneri uh, referitor la anumite instrumente care ne-ar permite să uh, Uh, avem o cooperare uh, jurisdicțională întărită, să evităm toate problemele puse de aceste paradisuri fiscale și să fim mai eficienți în lupta împotriva evaziunii fiscale. Și evident că toate aceste propuneri vor fi prezentate în raportul ce va fi înaintat Consiliul European. Ole. Mulțumesc, Oli Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș începe cu taxa consolidată. Și aș vrea să știu care sunt uh, posibilitățile de a introduce niște rate minime sau rate diferențiate în acest sens. Care ar fi reacția dumneavoastră? Acum, uitându-mă la ceea ce am citit în ziare în ultima săptămână în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, uh, am spune că mai degrabă ar deveni un fel de uh, TVA, cel puțin așa spun mass media, cel puțin în uh, presa din uh, țările nordice. Poate ați putea să faceți câteva comentarii pe această temă. Și ultimul punct se referă la fiscalitate, fiscalitatea care combină vama și taxele. Și iată că aici lucrurile se complică. Cu toții Știm acest lucru și anume că anumite state membre se gândesc la astfel de taxe. Și întrebarea noastră este de ce vreți să faceți așa ceva? Care este argumentul principal? Uh, eventual, dacă ar fi să analizăm ceea ce ar reprezenta așa un fel de argument de bază. Poate că ar merita ca acest lucru să ne permită să analizăm sistemul de taxare în Europa, nu? Asta este intenția dumneavoastră, asta este dorința dumneavoastră? De ce uh, ați evocat această posibilitate? Doamna președinte, da, iată o întrebare foarte apropo. Aveți cuvântul, domnule comisar. Ok, so um, on CCCTB... Uh, uh... În ceea ce privește baza comună de impozitare. Bineînțeles, pe marginea acestui subiect, eforturile trebuie să continue. E prematur să spunem care vor fi rezultatele acestor eforturi. Spuneam deja că statele membre lucrează asupra bazei de impozitare în sine și că această muncă trebuie să continue Însă, din punct de vedere teoretic, deoarece CTB este o taxă directă, dacă nu se va ajunge la un uh, acord între cele 27 de state membre, s-ar putea face uz de cooperarea consolidată pentru, impo- uh, pentru implementarea acestei baze comune de impozitare. De ce? Pentru că CCCTB ar putea aduce multe avantaje pieței interne. Și să nu uităm de faptul că societățile așteaptă cu nerăbdare această propunere, pentru că ea va reduce într-o manieră semnificativă povara administrativă pusă în cârca societăților comerciale. Dacă se va ajunge la un acord chiar și între un număr redus de state membre, bineînțeles, aceast, acest acord ar duce la o simplificare a impozitării. În ceea ce privește ratele minime, uh, Comisia a spus clar în propunerea sa că aceste rate minime ar trebui să rămână în continuare în competența statelor membre. Și noi, uh, Comisia își păstrează această poziție. În ceea ce privește taxa pe tranzacția financiară și alternativele acestei taxe, așa cum au fost ele discutate în presă, Dați-mi voie să vă spun că în momentul de față discutăm despre un compromis care trebuie să fie atins pornind de la propunerea Comisiei. Noi nu putem acum inventa noi elemente fără ca în prealabil să fi fost făcută o propunere formală de către comisie. Așa funcționează sistemul nostru și uh, sunt de părere că în continuare trebuie să utilizăm toate oportunitățile care ne stau la dispoziție pentru a negocia un compromis. Vă spuneam deja că președinția daneză are de gând să depună astfel de eforturi în următoarele luni Uh, având drept obiectiv discutarea uh, TTF-ului în cadrul uh, Consiliului Ecofin din mai. ceea ce privește impozitarea. De curând am prezentat comunicarea Comisiei cu privire la simplificarea cadrului financiar multianual. Această combinare a două propuneri, acest melanj, ar contribui la mm, exercițiul simplificării. Vorbim de asemenea despre sinergii între activitățile din domeniul vamal și domeniul fiscal. Există state membre în care, spre exemplu, agențiile vamale și agențiile fiscale funcționează practic în același sediu. Deci, în cazul acestor state membre, această fuzionare, această sin sinergie nu ar reprezenta absolut niciun fel de problemă. De asemenea, pro- programul în sine, această sinergie ar putea îmbunătăți uh, coordonarea politicilor fiscale. Acesta este obiectivul nostru și nu armonizarea totală, așa cum susțin unii. Bineînțeles, există domenii în care armonizarea trebuie să fie mai mare. Aceste domenii sunt cât se poate de clare, și anume TVA, uh, domeniul energetic, uh, spre exemplu, dar în domeniul politicii fiscale directe avem nevoie de o cooperare, o coordonare, însă fără a lăsa la o parte suveranitatea și uh, subsidiaritatea statelor membre. membrii pun o serie de întrebări foarte interesante. Dați-mi voie acum să vă spun câte ceva despre fiscus. Discutăm uh, cu alte comisii această temă. Ieri am avut o întâlnire prezidată de Malcolm Harbour și de unul dintre colegii nostru, noștri. Mâine la 5.30 vom avea uh, o nouă întâlnire care se va refera, referi la aspectele ECON. Deci avem uh, ședințe comune cu toate comisiile care sunt uh, implicate în acest domeniu. Urmează acum Sven. Ah, Sven a plecat. Îți dau ție cuvântul. Uh, Domnule comisar, domnule comisar, săptămâna trecută șeful dumneavoastră m-a întrebat de ce verzii nu sprijină propunerea comisiei. Eu vă numeam pe dumneavoastră ca fiind unul dintre membrii comisiei pe care verzii europeni nu pot decât să-i susțină. Deci, prin urmare, dați-mi voie să reiterez uh, sprijinul nostru uh, Uh, cu privire la sprijinul acordat de noi uh, activităților dumneavoastră. Poate că uneori sunteți prea optimist, dar asta nu e rău. Dați-mi voie să vă pun două uh, întrebări. În ceea ce privește impozitarea societăților com- comerciale, uh, Știm cum progresează CCCTB, însă un, cu un an în urmă, președintele francez și cancelarul german spuneau că își doresc o armonizare totală între Franța și Germania. Întrebarea mea este următoarea. În ce măsură serviciile Comisiei sunt conștiente de progresul înregistrat de această inițiativă? Nu cred că sunteți prea implicați în ea, însă dați-mi voie să vă întreb în ce măsură puteți uh, evalua progresele înregistrate. A doua întrebare se referă la Grecia. Se tot vorbește despre evaziunea fiscală în Grecia. Se vorbește de asemenea despre sutele de miliarde de bani grecești care sunt uh, depuse în conturi elvețiene. În plenară, Comisia a propus să ajute uh, Grecia în cursul negocierilor purtate de, de către Comisie cu Elveția. Ei bine, ne puteți spune ce a făcut deja Comisia sau ce face în momentul de față Comisia în acest uh, domeniu al recuperării fondurilor uh, care au fost fraudate în Grecia? Mulțumesc! În ceea ce privește inițiativa franco-germană, ambele state ne-au prezentat pe scurt un raport cu privire la evoluția activităților lor. Acest raport ne-a fost prezentat în cadrul Consiliului din februarie, Consiliului Ecofin din februarie. Ambele state au spus că sprijină activitatea Comisiei Europene, Comisiei Europene în ceea ce privește baza de impozitare comună. Din câte am înțeles, cele două state au uh, de gând să folosească în măsura în care pot activitatea uh, la nivel european pentru a pentru a potența inițiativa lor de armonizare totală a taxelor, a sistemelor de impozitare între Franța și Germania. Ei bine, munca evoluează și sper din tot sufletul ca cele două state membre să continue a informa Consiliul ECOFIN cu privire la progresele înregistrate pe marginea acestui dosar. Însă, bineînțeles, Comisia nu este direct implicată în această activitate. Este o activitate bilaterală. În ceea ce privește acum Grecia și problema evaziunii fiscale, Ei bine, pe parcursul ultimelor luni am reușit deja să reputăm anumite uh, succese în domeniul colectării impozitelor. Ca urmare a acestor eforturi ale noastre, am reușit, s-a reușit colectarea de 900 de milioane de euro am depășit, s-a depășit net plafonul stabilit sau obiectivul stabilit de 400 de milioane de euro recuperate. Însă, bineînțeles că mai trebuie multe, uh, mai sunt multe de făcut pentru a re- rezolva problema. Nu este o problemă legată exclusiv de colectarea impozitelor, ci problema este legată de sistemul în sine. Sistemul de, de colectare a impozitelor trebuie să fie îmbunătățit, trebuie să fie schimbat, pentru că așa cum arată el în momentul de față, nu poate ajuta într-adevăr la colectarea reală a taxelor. Și, bineînțeles, noi uh, colaborăm cu autoritățile din Grecia pe marginea acestui subiect. Acum, în ceea ce privește Elveția, Noi am stabilit uh, chiar înainte de scrisoarea din mai pe care o în președinției și statelor membre, niște obiective cât se poate declare. Este, există o, o, o linie foarte fină între lucrurile care pot fi negociate pe cale bilaterală și lucrurile care nu pot fi negociate pe cale bilaterală. Spre exemplu, legislația europeană și acordul nostru bilateral cu uh, Elveția și cu alte uh, state uh, care nu sunt membre ale Uniunii Europene nu acoperă chestiunile istorice aceste subiecte pot fi tratate prin intermediul unor noi tratate bilaterale. De fapt, astfel de negocieri bilaterale au fost deja întreprinse de Regatul Unit, spre exemplu, sau alte state membre, membre iar Grecia, la rândul său, poate uh, face uz de posibilitatea negocierilor bilaterale. Bineînțeles că dacă autoritățile din Grecia ne cer ajutor direct, noi le vom oferi acest sprijin. Să înțeleg că până acum Grecia nu v-a cerut într-o manieră specifică să contribuiți la negocierile purtate cu Elveția. Bine, poate că s-a întâmplat ceva între timp uh, și uh, voi întreba, îi voi întreba pe cei direct implicați ce s-a mai întâmplat între timp pentru a vă oferi un răspuns cât se poate de clar. Poate că v-ar interesa să aflați că la ora 11 mă voi întâlni cu președintele Confederației uh, Elvețiene. Uh, e clar ce vom discuta. Ivo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru introducerea pe care ați uh, făcut-o și pe care am ascultat-o cu mare atenție. Am notat trei teme pe care dumneavoastră le catalogați drept foarte, foarte importante, ba chiar uh, esențiale. Uh, evaziunile fiscale, uh, TTF-ul și baza comună de impozitare a, a societăților. Am ascultat de asemenea discursul dumneavoastră ținut în fața Parlamentului danez pe tema TTF. Am înțeles că sunteți un, uh, un, uh, una dintre persoanele care sprijină această taxă pe tranzacția financiară. Bineînțeles, uh, țineți, trebuie să țineți cont și de faptul că grupul pe care îl reprezint, reprezint are o, alte, o altă atitudine. Nu are niciun sens să discutăm despre validitatea acestui proiect pentru că cu siguranță nu mă veți putea convinge. Ei bine, în ceea ce privește celelalte tipuri de în, în, fraude fiscale, noi considerăm că cea mai importantă manieră de eliminare a evaziunii fiscale este tocmai scăderea ratelor de impozitare și, ă, de asemenea, o îmbunătățire a clarității jurisdicțiilor ă, fiscale. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Se referă la CCCTB. Dumneavoastră spuneați că elementul esențial în dezbatere este caracterul obligatoriu sau caracterul uh, opțional al implementării acestei uh, baze de impozitare. Vreau să vă întreb spre care dintre cele două alternative înclinați dumneavoastră și care va fi poziția Consiliului din punctul dumneavoastră de vedere. Vreau să vă amintesc tuturor că mai avem opt întrebări prin urmare, domnule comisar, după ce terminăm runda grupurilor parlamentare, vom uh, crea grupuri de întrebări. Dar acum puteți răspunde, domnule comisar. În ceea ce privește comentariile legate de evaziune fiscal, evaziunea fiscală și despre instrumentul uh, care ar putea fi folosit, și anume scăderea ratelor de impozitare, dați-mi voie să vă spun că Sistemele de impozitare ale statelor noastre membre sunt diferite. Există state membre care au uh, rate de impozitare foarte scăzute, alte state membre care au uh, rate de impozitare mai ridicate, însă chiar și în statele în care ratele sunt scăzute, există în continuare problema evaziunii fiscale. Prin urmare, nu este de la sine înțeles faptul că scăderea ratelor de impozitare va duce automat la scăderea cazurilor de evaziune fiscală, numărului de cazuri de evaziune fiscală. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de cadrul general și de marja de acțiune pe care statele membre le au la dispozi dispoziția lor în contextul acestui uh, proces de consolidare bugetară. Știți prea bine că majoritatea statelor membre se confruntă cu un, uh, un un deficit bugetar și, prin urmare, e prea puțin probabil că, ca statele Uniunii Europene să scadă uh, Uh, ratele de impozitare. Asta înseamnă că noi trebuie să găsim acum instrumentele necesare pentru îmbunătățirea combaterii uh, evaziunii fiscale. Altele, alte instrumente decât cea propus, cel propus de către dumneavoastră. Și asta vom face. În ceea ce privește obligativitatea sau, uh, din potriva, a aplicării CCCTB, noi am propus clar ca această bază de impozitare comună să fie opțională. De ce am făcut această propunere? Pentru că, din punctul nostru de vedere, nu toate companiile, nu toate societățile uh, sunt implicate în operațiuni transfrontaliere. Există o mulțime de uh, companii care au uh, activități naționale și, prin urmare, aceste, aceste companii ar fi mai mult ca sigur uh, impedimentate, împovărate și mai mult de aplicarea unei CCCTB uh, cu caracter obligatoriu. Și tocmai de aceea am uh, fost uh, noi cei care am propus caracterul opțio- opțional a acestei baze de impoz- impozitare. Uh, Parlamentul European a fost cel care în rapoartele sale a cerut uh, anumite elemente uh, obligatorii în contextul CTB. Noi vom studia aceste propuneri ale dumneavoastră și vor fi, ele vor fi studiate de asemenea de către Consiliu, deci, prin urmare, în momentul de față n-aș putea lua neapărat poziție pe marginea acestor amendamente. Vom vota mâine toate acestea. Să nu uitați să vă aduceți carta, cartelele de vot. Cu siguranță votul va dura vreo uh, trei ore. Urmează domnul Huntis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, foarte, mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Ați uh, deschis uh, o serie de Ați prezentat o serie de puncte importante care merită să fie discutate. În ceea ce privește povara administrativă din Grecia, ați uh, lansat câteva inițiative și v-ați referit la niște aspecte, însă dați-mi niște informații care să-mi dea o oarecare speranță. În primul rând, serviciile dumneavoastră um, se preocupă de bugetele fiecare țări în cadrul semestrului european. Dacă serviciile dumneavoastră v-au prezentat un raport în prima instanță, în ce măsură putem să vorbim despre o povară fiscală pentru grupurile, categoriile sociale cu venituri mici și mijlocii? În ceea ce privește uh, impozitul pe proprietate, poate ne puteți spune și despre acest lucru câte ceva. Iar în ceea ce privește memorandumul care a fost semnat, sigur că uh, acesta se referă și la reforma fiscală. Iar Comisia dorește, aș vrea să știu dacă Comisia dorește să găsească căi pentru reducerea poverei fiscale. Sigur, și evaziunea fiscală trebuie evitată, dar eu nu mă refer la ea. Putem vorbi de asemenea și despre o reducere a TVA, pentru că ați spus câte ceva despre acest lucru, dar nu am înțeles exact la ce vă refereați în ceea ce privește reducerea TVA. Iar în ceea ce privește o întrebare care a fost adresată și de un alt deputat, care este problema în acest moment? Până la urmă, toată lumea dorește să existe un anumit acord între Grecia și Elveția, astfel încât să se identifice mai întâi cine uh, duce uh, către exterior sume mari de bani și dacă banii respective au fost impozitați. Grecii susțin că ei uh, vor forța un negocierea unui acord bilateral cu Elveția. Dumneavoastră ați uh, menționat faptul că acordul grec încheiat cu autoritățile uh, elvețiene ar trebui să fie uh, sub incidența reglementărilor Uniunii Europene. Deci aș vrea să primesc mai multe informații referitoare la acest aspect care vizează relațiile dintre Grecia și Elveția. Pentru că poziția dumneavoastră, sigur, este corectă, justificată, fără niciun dubiu, dar cred că există o problemă de transparență. Poate puteți să comentați puțin pe marginea acestui lucru. Vă mulțumesc. Uh, well, so it's, it's... Da, uh, au fost uh, mai multe întrebări foarte importante referitoare la Grecia. În primul rând, aș dori să fac o observație de natură generală. În ceea ce privește Grecia, politicienii eleni, administrația din Grecia și îmbunătățirea sistemului lor de impozitare, Comisia nu poate să importe, ca să spunem așa, anumite sisteme de la alte state membre către Grecia. Administrația elenă este cea care trebuie să aleagă care sunt cele mai bune soluții, cele mai bune căi, iar task force-ul și experții noștri, precum experți din statele membre, pot ajuta la implementarea acestor îmbunătățiri în cel mai bun mod. Așa văd eu uh, lucrurile, respectiv peisajul politic general, iar serviciile mele lucrează deja foarte intens cu administrația fiscală din Grecia. Am menționat acest lucru și în introducerea mea și, de asemenea, când am răspuns la unele dintre întrebările care mi-au fost adresate până acum. Însă, este vorba aici despre o altă chestiune, și anume cea a poverii fiscale. Statele me- statul membru în sine este cel care trebuie să configureze sistemul său fiscal are puterea suverană de a face acest lucru, iar intenția noastră în cadrul semestrului european este să analizăm sistemele fiscale ale statelor membre și să identificăm punctele slabe, dacă există astfel de puncte slabe, în anumite sectoare ale sistemului fiscal și de asemenea dorim să propunem recomandări. Însă în prezent este prematur să spunem că recomandări pentru Grecia, pentru că le vom prepara uh, până în mai pentru Consiliul, EU, până în mai, pentru Consiliul European din iunie. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră referitoare la TVA. Nu m-am referit la reducerea ratei TVA-ului. Am răspuns deja la această întrebare în general și anume că noi în prezent analizăm sistemul uh, ratei reduse de TVA care se regăsește în directiva privind TVA-ul, iar acum avem uh, multe rate reduse ale TVA-ului și sigur trebuie analizat totul cu mare atenție pe baza unor criterii obiective pentru a putea face apoi uh, recomandări și propuneri privind această directivă și desfășurarea ei în continuare. Cred că anumite rate reduse care sunt posibile pornind uh, în baza acestei directive au fost uh, eliminate pentru că nu erau posibile în contextul obiectivelor introduse. Însă câteodată am impresia că încercăm să rezolvăm multe probleme prin uh, introducerea ratei reduse a TVA-ului, însă trebuie să spun că, din punctul de vedere al teoriei uh, impozitării, această rată redusă a TVA-ului nu reprezintă cea mai bună soluție, pentru că există căi mai țintite referitoare la cum trebuie abordate problemele, de exemplu problemele de natură socială. Pentru că dacă se introduce rata redusă a TVA-ului la anumite produse, acest TVA redus va fi aplicabil nu numai uh, și se va adresa nu numai categoriilor de persoane cu venituri mici, ci și celor care au venituri mari, care ar putea să plătească o rată mai mare a TVA-ului. De aceea, niște politici sociale mai bine structurate ar putea deservi servi uh, mai bine scopul de a ajuta persoanele cu venituri mici. În ceea ce privește Acordul între Grecia și Elveția. Posibilele acorduri între acestea. Repet uh, o dată în plus ceea ce am spus. Noi suntem uh, dispuși să oferim uh, toată asistența posibilă, dar asta în cadrul limitelor care există pentru negocierile bilaterale. Acum ceva timp am avut o întâlnire cu ministrul de finanțe și am uh, menționat acest lucru. I-am spus asta direct și anume orice tip de asistență de care este nevoie uh, va sta la dispoziția Greciei din partea serviciilor Comisiei. Da. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum mai departe la întrebările grupate pentru că nu mai avem decât 20 de minute la dispoziție și mai sunt multe întrebări care doresc să fie adresate. Iată, primii care pun întrebări sunt... In Sophie Intveld. So, Corin. Corin, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se referă la discuția uh, privind propunerea Comisiei privind TTF. Ați uh, menționat pe scurt discuția de la ECOFIN și este cât se poate declar că există dorința de a analiza alternative, de a analiza mai cu atenție impactul și ați spus că veți înainta un raport privind ideile care au fost menționate la Ecofin. Când se va întâmpla acest lucru? Pentru că cred că este un raport important pentru uh, activitatea la Consiliu, dar nu numai, ci și pentru activitatea de aici, de la Parlament. De aceea este important pentru noi să știm acest lucru. Mulțumesc, Bernard. Siucă. Werner. Werner. Cer scuze. Vreau să mă alătur și eu uh, și să mă raportez la ceea ce a spus domnul comisar. Și anume, el a spus că vom uh, oferi asistență uh, în ceea ce privește negocierile cu Elveția în cadrul limitelor existente. Aș vrea să știu care sunt aceste limite, astfel încât să se poată negocia și încheia un acord între Grecia și Elveția. Și de asemenea, aș vrea să știu care este stadiul acordului bilateral între Marea Britanie, Elveția și Germania, Elveția. Pervenche. Euh, președinte. Domnule comisar, ca o prelungire a celor spuse și pe care au fost deja adresate întrebări. Știți că serviciul juridic consideră că acordurile uh, prenumite Rubic între uh, Regatul Unit a Marii Britanii și Germania pe de o parte și Elveția pe de altă parte, știți că acestea nu sunt conforme cu tratatul atunci aș dori să știu de ce acest aviz juridic, care v-a fost cerut de mai multe ori, nu este publicat. Pentru că, de fapt, e vorba de transparență, e vorba de dreptul nostru de a fi informați. N-am să vă citez aici toate elementele uh, din tratat referitor la accesul pe care îl pot avea parlamentarii la astfel de acorduri. Cetățeanul uh, obișnuit trebuie să aibă acces la aceste informații. Și atunci aș dori să știu uh, Uh, în plenieră de ce nu ați răspuns la, acest, uh, la, acest, uh, la această întrebare. Ați spus că două state membre se opun acordării către, comis, către Comisia unui mandat de negociere cu Elveția. V-ați referit, voalat așa la Germania, dar putea, ați putea clarifica lucrurile care sunt acele două state membre. Și apoi un alt aspect. Pe baza raportului Comisiei Șurec, Parlamentul European s-a pronunțat ca uh, Uniunea Europeană să fie finanțată în parte de resurse financiare proprii și aș dori să știu unde ați ajuns cu reflexia în acest dosar. Cum anume credeți că veți putea contribui la apariția unor propuneri utile în acest domeniu și eventual să nu ajungem la un fel de schizofrenie care ar duce la apărarea unei valori adăugate a cheltuielor la nivel european, tocmai în momentul în care statele membre nu mai vor să alimenteze bugetul Uniunii. Sefi. Um, thank you, Chair. Sophie. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aș dori să abordez și eu o altă, un alt aspect referitor la combaterea evaziunii fiscale. Nu numai uh, în documentul privind uh, concordanța cu FAT, ci uh, eu sunt surprinsă de negocierile și discuțiile intense și controversate care uh, se desfășoară între statele membre privind uh, cooperarea consolidată. Se pare că Europa uh, dorește acest uh, model american, dar am putea vorbi și despre încălcarea legilor americane. Uh, am uh, înțeles din scrisoarea pe care mi-ați trimis-o cum stau lucrurile, dar au existat discuții între Comisia Europeană și americani încă din 2011 și mă întreb de ce nu am fost informați despre acest lucru. Se pare că acum, în loc să avem o abordare europeană, statele membre au ales și recunosc că acest lucru nu este vina dumneavoastră, însă statele membre au ales o abordare bilaterală care este mult mai puțin transparentă pentru cetățeni și pentru comunitatea de afaceri. Țara mea nu a fost informată despre acest lucru, noi am uh, aflat veștile din presă și aș vrea să spun că soluția care a fost găsită probabil că este încălcarea legislației Uniunii Europene. Și mă întreb de ce în alte sectoare Comisia Europeană acționează foarte rapid și insistă asupra unei soluții europene. Haideți să ne uităm la PNR și la alte subiecte de acest gen și de ce nu în acest caz, de ce nu se întâmplă la fel. Aceasta este ultima mea întrebare. În scrisoare ați menționat și posibilitatea unui acord viitor cu Statele Unite privind info- schimbul automat de informații. De ce se face totul de funcționari publici în spatele ușilor închise și de ce acest subiect este tratat ca fiind unul pur administrativ, când eu consider că aici este vorba despre niște interese europene vitale. Cred că ar trebui să faceți mai multă presiune asupra statelor membre astfel încât ele să vină cu un acord uh, european, respectiv un acord european-american, așa cum se întâmplă de obicei. <laughs> okay, so I will, I will try to be, uh, as... Voi încerca să răspund cât se poate de pe scurt. În ceea ce privește acest, această analiză suplimentară pe care dorim să o realizăm. După cum am spus, intenționăm să o publicăm înainte de următoarea întâlnire a Consiliului, care va avea loc pe 23 aprilie. Această analiză, acest studiu va include câteva explicații concrete și exemple concrete referitoare la modul în care abordăm această relocare, riscurile de relocare efectul de cascadă, fondurile de pensii și alte elemente macroeconomice. Acestea sunt chestiuni care uh, vor fi cuprinse de acest studiu suplimentar, însă poziția mea este foarte clară. Este vorba despre o clarificare. Însă noi nu intenționăm să schimbăm studiul nostru de impact. Aceasta este parte a propunerii, însă prezentăm informații suplimentare și lucruri suplimentare privind, uh, de exemplu, modelarea anumitor afirmații și supoziții care au fost menționate în studiul de impact. Deci aceasta este intenția noastră și această activitate dorim să o finalizăm. Și cu siguranță o vom publica și o vom uh, trimite și Parlamentului. Apoi, au fost mai multe întrebări referitoare la relația cu Elveția, respectiv acordurile bilaterale. Cred că ar trebui să ne fie clar cum stau lucrurile în această privință. Avem competență a Uniunii Europene, care este descrisă deja în legislația comunitară, Iar uh, legislația viitoare, precum și acordurile noastre între Uniunea Europeană și Elveția, toate aceste aspecte sunt uh, cuprinse. Mă refer aici la uh, directiva privind impozitarea economiilor. Și acestea sunt elemente care nu se pot suprapune cu alte acorduri bilaterale. Așa funcționează sistemul. Și asta am solicitat noi, statelor membre, Germania și Regatul Unit, să modifice în acordurile lor. Și ei au fost de acord să modifice aceste prevederi din acorduri. Sigur că acum trebuie să negocieze cu Elveția, pentru că sunt acorduri bilaterale. Așadar, aștept cu nerăbdare să se desfășoare aceste negocieri. Însă, în ceea ce privește competența Uniunii Europene, toate lucrurile ar trebui să rămână neschimbate. Noi am stabilit acest lucru cât se poate de clar și am spus asta statelor membre respective. În cadrul competențelor comunitare, orice soluții de tip Rubik care sunt speculate nu sunt posibile. În ceea ce privește acordul privind economiile, iată, avem niște reguli cât se poate declare referitoare la cum funcționează sistemul de impozitare. Uh, will remain the case uh, within the framework of uh... și în ceea ce privește evaziunea fiscală și totul uh, se va încadra în continuare în uh, cadrul legislației existente și viitoare a Uniunii Europene. În ceea ce privește avizele juridice, trebuie să spun și cred că este foarte important să respectăm prevederile acordurilor interinstituționale care menționează clar ce ar trebui să fie prezentat public și care sunt uh, excepțiile. Iar serviciile care sunt implicate în acest subiect respectă întru totul prevederile acordurilor interinstituționale. Această chestiune ar putea avea legătură cu anumite încălcări, de aceea acordurile interinstituționale spun clar că acesta reprezintă o excepție la prevederea privind dreptul la informare. Așadar, această chestiune este tratată la nivelul serviciilor implicate. În ceea ce privește propriile resurse, Comisia care sunt cele două state membre care se opun redeschiderii negocierilor cu Elveția? Da, da, da. O urma să răspund și la această întrebare. Cred că am numit deja aceste state de atâtea ori încât, uh, da, pot să mai repet, cele două state membre care blochează progresul deja de multă vreme sunt Luxemburg și Austria. Lucrăm cu ele, colaborăm, astfel încât să reușim să depășim acest obstacol și să ne continuăm activitatea privind directiva cu privire la impozitarea economiilor. În ceea ce privește propriile resurse, Comisia și poziția acesteia este cât se poate de clară. Am prezentat propunerile noastre pentru propriile resurse ale Uniunii Europene. Una dintre ele depinde foarte mult de progresul înregistrat cu privire la dosarul TTF. Așadar, Comisia pune accent pe acest lucru. Vorbim de asemenea pe resursele din TVA și acesta ar reprezenta o îmbunătățire foarte importantă. Dacă am reușit, de exemplu, să introducem acest nou sistem uh, privind TVA-ul și uh, resursele proprii provenite de acolo, pentru că s-ar ajunge la o simplificare foarte mare și la o reducere a poverii administrative și în același timp s-ar asigura uh, venituri substanțiale la bugetul Uniunii Europene. Așadar, lucrăm în continuare pe marginea acestor subiecte și, sigur, în acest moment nu știm încă care va fi rezultatul. Însă, Comisia și acest Parlament doresc uh, să existe noi resurse uh, provenind uh, din TVA, de asemenea TTF-ul reprezintă un element cheie. Apoi, în ceea ce privește FATCA, Trebuie să ne fie foarte clar. FATCA este legislație americană. Deci, Statele Unite sunt cele care au adoptat această legislație, iar noi am făcut eforturi mari împreună cu anumite state membre pentru a transforma această legislație într-una uh, care să nu afecteze ă, sistemul nostru financiar. Pentru că dacă o asemenea legislație ar intra, ar fi implementată sub forma în care a fost adoptată inițial, acest lucru ar fi putut ă, cauza respectiv genera costuri importante pentru instituțiile financiare. De aceea am colaborat cu Administrația Statelor Unite și am ă, obținut posibilitatea de a avea o abordare governance to governance cu privire la implementarea legislației Statelor Unite. De asemenea, un lucru foarte important, am căzut de acord să colaborăm în continuare cu Statele Unite în ceea ce privește sistemul schimbului automat de informații. Eu văd uh, Statele Unite ca, un, ca pe un aliat al nostru uh, în acest proces de lucru. Și dacă mi amintesc corect, uh, am răspuns la această întrebare în scrisoarea pe care v-am trimis-o și v-am prezentat și diferite detalii uh, din acest dialog. Nu este vorba despre niște negocieri formale, pentru că FATCA este legislație americană și noi am intrat într-un dialog cu Statele Unite. Bun. Îmi cer scuze, dar mai am încă patru persoane care doresc să adreseze întrebări. Sophie. Foarte pe scurt, uh, spune domnul deputat, uh, până la urmă nu a răspuns la niciuna dintre întrebări. De ce nu au fost informați? În al doilea rând, FATCA poate să fie legislația americană. Nu îmi pasă. Dacă uh, companiile uh, se supun, atunci legislația Uniunii Europene va fi încălcată. Și în al treilea rând, de ce să nu existe un acord uh, comunitar mai degrabă decât acorduri bilaterale? Pentru că acordurile trebuie să fie încheiate. Și aș vrea să știu dacă ne veți informa referitor la discuțiile care se desfășoară. Uh, so, uh, uh... Domnul comisar. Cred că în dialogul nostru precedent am subliniat deja și am explicat ceea ce se întâmplă cu FATCA. Însă, cred că trebuie să fim foarte atenți la faptul că în momentul în care negociem uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, bine, ar trebui ca să putem negocia să avem la Comisie un mandat din partea statelor membre pentru a face asta. Însă nu ne aflăm în această situație, în această etapă. Așa că ceea ce încercăm noi să facem este să îmbunătățim pe cât posibil legislația FATCA și în același timp să rezolvăm și anumite probleme la care dumneavoastră v-ați uh, referit și care ar reprezenta o încălcare a legislației europene în ceea ce privește, spre exemplu, protecția datelor. Iar aceste probleme au fost subliniate, au fost înaintate uh, în atenția administrației americane și astfel am reușit să obținem o îmbunătățire, um, să încercăm să avem o să trecem de la o abordare de la, uh, între guverne la o abordare diferită care să țină seama și de interesele, interesele industriei noastre. Însă ceea ce trebuie să înțelegem de asemenea este că avem un, un spațiu de manevră destul de redus, pentru că avem o directivă uh, care nu acoperă toate elementele acoperite de legislația europeană. Deci echivalența nu este perfectă și ar trebui poate să finalizăm munca noastră pe marginea modificării acestei directive în ceea ce privește serviciile de impozitare. Uh, însă asta deocamdată încă nu s-a făcut. Deci acesta este contextul și în același timp trebuie să uh, înregistrăm progrese și în propria noastră uh, muncă, în propria noastră legislație. Doamna Bowles, uh, doamna președinte, foarte bine. Alți colegi au indicat că aveau și ei întrebări. Deci mai întâi Emily și apoi foarte pe scurt Sven, dar foarte pe scurt vă rog. Emily. Da, mulțumesc. Uh, aș dori să vă uh, încurajez să veniți cu acea uh, analiză rafinată și cizelată în ceea ce privește TTF-ul. Am citit foarte multe lucruri în ziare, știu că ieri s-a discutat foarte mult acest subiect și s-a spus că dacă acest, această taxă ar, ar, ar, ar, ar exista, e ca și cum am avea o bombă nucleară. Așa că haideți să ne dăm seama care sunt proporțiile și eventual ar fi bine să avem uh, uh, date la dispoziție, să avem uh, cazuri concrete studiate, să avem cifre și asta cât mai repede, pentru că altfel faceți jocul celor care nu vor o astfel de taxă. În al doilea rând, a existat o analiză care a fost publicată, publicată anul trecut în ceea ce privește un oarecare TTS. Și atunci aș dori să știu ce se întâmplă cu acest uh, studiu, ce se întâmplă cu acest document de lucru. Uh, facem ceva cu el sau nu? După Ecofin, după întâlnirea la Ecofin, ministrul danez a spus că trebuie să se găsească soluții de compromis lucru clar, dar și rute, drumuri alternative, căi alternative și mai târziu, ulterior, a spus într-unul din uh, ziare că e ne- poate nevoie de un text alternativ, în paralel. Și care este interpretarea dumneavoastră în ceea ce privește acest uh, interviu care a apărut în presă? Ce înseamnă texte alternative? Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să vă felicit pentru uh, premiul pe care l-ați primit în Berlin din partea asociațiilor noastre a economiei de piață și ecologice pentru munca dumneavoastră referitoare la directiva în ceea ce privește impozitarea. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent la Berlin. Acum, în ceea ce privește tratatul dintre, Uniunea Euro- dintre Germania și Elveția, ce pot spune este că acest acord încă nu este uh, finalizat și a fost oprit, a fost blocat în cea de-a doua cameră parlamentară și deci nu o să vadă, nu o să vadă lumina zilei niciodată. Așa că vă rog să folosiți această posibilitate pentru a vă implica mai mult în joc și pentru a avea o abordare multilaterală la nivel european, așa cum ați făcut dintotdeauna de altfel. Și întrebarea mea este următoarea. Uh, care este mandatul de negociere cu celelalte țări pe care le aveți? Pentru că o interpretare juridică mai strictă din partea dumneavoastră ar putea să fie următoarea. Dacă Uniunea Europeană cere un Comisia cere un mandat, acest lucru blochează posibilitatea pentru statele membre de a uh, negocia în aceste dosare. Iar în momentul de față, scrisoarea dumneavoastră, solicitarea dumneavoastră nu a fost pe deplin întemeiată din punct de vedere juridic, nu a mers atât de departe cât ar fi putut să o facă. Așa că vă rog, în mod clar, să cereți această, uh, acest mandat în așa fel încât să puteți bloca statele membre să negocieze în aceste domenii, în mod bilateral în așa fel încât să punem capăt acestor acorduri bilaterale pe care Parlamentul le-a criticat întotdeauna și pe bună dreptate. Deci să mă grăbesc, doamna președinte, dacă să răspund. Foarte rapid, în ceea ce privește prezentarea de ieri, unul, a unuia dintre bancheri, da, am uh, M-am uitat a, apoi în diapozitivele acestor prezent, acestei prezentări și nu am reușit să găsesc diapozitivul tocmai cu cifrele. Uh, cifrele, bilanțul și așa mai departe. Poate că și asta totuși ne, ne demonstrează ceva, însă eu aș fi vrut să pot analiza concret informația care a fost prezentată la această um, conferință, iar cifrele, din păcate, lipsesc. Apoi, în ceea ce privește Ecofinul și publicările. Da, aici e vorba de o publicare de natură tehnică a modelului care a fost uh, pus la punct de către Direcția Generală Ecofin, pentru că ea este cea care a, a construit acest model, model, acest uh, sistem de modelizare, de simulare și au publicat, deci, uh, uh, detaliile tehnice ale acestui model. Acum, întrebarea referitoare la negocieri, cu negocierile cu Elveția. Cred că am fost foarte clar în scrisoarea mea în ceea ce privește limitele și frontierele acestor negocieri bilaterale. Și am intenția să respect clar aceste frontiere. Este foarte uh, important ca fiecare să-și respecte competențele ce îi revin. Există competențe ale Uniunii Europene și acest punct de vedere sunt convins că este pe deplin susținut de către Parlament. Doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să amintesc uh, colegilor faptul că acest schimb de vedere are loc în cadrul uh, dialogului structurat între Parlament și Comisia Europeană și aceasta a fost prima vizită a Comisiei la Econ anul acesta și următorul schimb de opinii cu domnul comisar Șemeta uh, va avea loc uh, în luna septembrie sau poate în luna octombrie. Vom vedea cum vom fixa o dată. Acum invit încă o dată membrii să fie prezenți, uh, având în vedere că eu am o întâlnire cu uh, reprezentanții Elveției la ora 11, e bine, uh, Uh, nu pot decât să uh, prezint punctul de vedere al Parlamentului European în ceea ce privește negocierea unui astfel de acord. Uh, reprezint, deci, aici punctul de vedere exprimat în cadrul ședinței noastre, punctul de vedere al Parlamentului. Doresc să vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar, pentru prezență. Christoph. <clears throat> yeah, we're going to continue. We have, we have in front of us two... Vom continua. Trebuie să discutăm două avize. Unul referitor la situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități Raportor este domnul Wolf Klintz, iar celălalt aviz se referă la modificarea directivei 2409 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Raportoare este doamna Sirpa Pietikainen. Uh, avem propunerea să luăm aceste două avize împreună. Ideea este să uh, simplificăm regimul aplicabil IMM-urilor în ceea ce privește raportarea. Mai ales, polit, uh, aspectul politic cel mai important îl reprezintă criteriile sau cerințele uh, referitoare la plățile exercitate de autorități către astfel de entități. Am să mă opresc aici și am să rog pe domnul Clin să ne facă prezentarea raportului său. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte. Am spus deja că obiectivul acestui raport este, acestei uh, inițiative este aceea de a reuși să compilăm două directive în scopul de a scădea costurile uh, impuse micilor întreprinderi cu 25%. De asemenea, obiectivul nostru este simplificarea regulilor prin uh, renunțarea la, la anumite puteri discreționare la nivel național. Dar în acest sens se face o nouă clasificare a companiilor. Cifrele de afaceri Uh, care sunt factorii uh, esențiali sau este uh, factorul esențial, au fost schimbate. Mici întreprinderi, 10 Uh, milioane cifre de afacere, medii, întreprinderi medii 40 de uh, milioane cifre de afaceri și peste 40 de angajați și uh, întreprinderile mari sunt cele care depășesc aceste praguri. Dar bineînțeles că aceste definiții vor putea fi uh, modificate pe parcurs. Această definiție reprezintă o bună bază de pornire. În al doilea rând, se vorbește despre includerea sau aplicarea obligatorie a standardelor internaționale de raportare. Aceste standarde trebuie să fie obligat, obligatoriu uh, folosite pentru toate tipurile de companii. Există deja state membre uh, care folosesc chiar și pentru micile companii aceste standarde internaționale. Deci statele care au, oblig, au obligat statele, uh, companiile să facă, să aplice aceste standarde până în momentul de față, ar putea uh, să sporească obligativitatea uh, pe viitor. Al treilea obiectiv anumite puteri discreționare vor fi eliminate pe viitor pentru atingerea unei, unui nou nivel de armonizare. Ei bine, în principiu această propunere este pozitivă, însă trebuie să ținem cont de faptul că ar astfel de uh, măsuri ar putea duce tocmai la creșterea poverii administrative a, a, asupra stat, micilor întreprinderi. Bineînțeles, un, o consecință pe care nu ne-o dorim. Ce am mai propus noi, în plus față de propunerea Comisiei? În primul și în primul rând, uh, propun ca în cadrul raportării să includem în mod obligatoriu și o parte de, care să se refere la situația fluxurilor de trez, trezorerie. Această propunere se referă doar la întreprinderile medii și um, mari, deci și mm, cele care depășesc o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro. În primul și în primul rând, bineînțeles că această măsură ar uh, reprezenta o nouă cerință impusă companiilor lor. Însă, pe de altă parte, în practică, oricum această propunere se aplică deja, pentru că o astfel de situație a fluxurilor de trezorerie este adeseori cerută de către băncile cu care co- cooperează societățile com- uh, comerciale. Deci, deja aceasta este o practică la nivel european. Se face de asemenea o, tre- o legătură clară uh, cu directiva privind uh, cerințele de capital. Și, de asemenea, se face o legătură directă cu lichiditățile uh, băncilor. Dacă companiile oferă aceste uh, rapoarte cu privire la situația fluxurilor de, de trezorerie, bineînțeles că și băncile creditoare vor putea fi mai ușor evaluate din punctul de vedere al uh, al uh, lichidităților, cerințelor de lichidități impuse băncilor. Deci vedeți uh, că, practic, această propunere ar îmbunătăți situația atât a companiilor cât și a băncilor. A doua propunere a noastră este legată de utilizarea acelui, uh, acelui, acelui formular online de raportare. Companii, companiile au fost deja solicitate să aplice aceste formulare online Uh, Parlamentul European a tot insistat pe uh, impunerea acestui extensible business reporting language de ani și ani de zile. Iar aplicarea într-un final al uh, acestui tip de raportare ar duce la atingerea uh, concomitentă a mai multor obiective. Cum trebuie să ne imaginăm noi toate uh, lucrurile acestea? Vom avea un uh, niște date online care sunt comasate într-un anumit uh, loc, uh, iar toate autoritățile care au nevoie de aceste date vor putea acceza această bază uh, de date și vor putea extrage documentele de care au nevoie. Mă refer acum la autoritățile în domeniul statistic și etc. etc. Noi propunem ca după o anumită perioadă acest format să fie implementat. Hai să spunem, uh, Uh, acest limbaj ar putea fi uh, implementat pe parcursul a șase ani până în 2018, spre exemplu. Dar, bineînțeles, toate aceste detalii trebuie să fie discutate cu, de către Comisia Europeană și EFSA. ESMA, îmi cer scuze. În ceea ce privește uh, acel country by country reporting, raportarea în funcție de țară. Uh, ei bine, acest subiect a, a tot fost discutat și în trecut, însă se aplica doar în cazul uh, companiilor petroliere, uh, companiilor forestiere, companiilor care vând uh, gaze naturale, etc. În cazul acestor uh, activități bazate pe proiect, pe proiecte, s-a ajuns la concluzia că adeseori uh, companiile care desfășoară asemenea activități uh, șantajează și de asemenea mituiesc uh, autoritățile. Și tocmai de aceea transparența ar trebui să fie îmbunătățită. Există acum o inițiativă nouă, EITI, și anume inițiativa internațională privind transparența în industriile extractive, care are drept obiectiv tocmai îmbunătățirea transparenței în domeniul acesta al activităților extractive. Deci, această inițiativă nu poate fi decât lăudată și salutată de către noi. Iar Acum Comisia propune ca toate marile companii, adică cele care au o cifră de afaceri mai mare de, 1000, de 4000, 40 de milioane de euro și de asemenea toate societățile uh, notate la bursă să fie incluse în această propunere. Ei, eu, din punctul meu de vedere, consider că ar trebui să nu ne limităm doar la uh, companiile notate la bursă. Uh, de ce? Pentru că există o mulțime de companii care nu sunt notate la bursă, dar în același timp sunt foarte, foarte mari. E vorba despre fundații, uh, de asemenea societăți cu răspundere limitată care ar trebui să fie ținute în considerare, luate în considerare. Dacă ne dorim o raportare specifică țărilor, atunci eu consider că n-ar trebui să ne limităm la industria extractivă, pentru că cazurile de mită Uh, sunt recurente și în alte sectoare economice și în alte industrii. Nu știu, spre exemplu, de ce Bosch, care este o fundație și în același timp o societate cu răspundere limitată, nu ar face obiectul acestei uh, noi propuneri. Pentru că avem de-a face cu o fundație foarte, foarte mare. De asemenea, nu înțeleg de ce. Uh, Siemens de, asemenea, să, Siemens de asemenea să nu fie inclusă în acest uh, tip de raportare. Deci, cred că ar trebui să mergem mai departe de uh, notarea la bursă sau de uh, dimensiunea companiilor în momentul în care aplicăm această, uh, această raportare specifică. Avem nevoie de informații cheie din partea tuturor companiilor, într-adevăr mari. Uh, această inițiativă va duce la sporirea transparenței, va permite investitorilor să afle ce se întâmplă în fiecare stat în parte. E drept, aceste noi propuneri duc la o creștere a poverii administrative, însă în același timp trebuie să ținem cont de faptul că există companii care operează în diferite țări prin intermediul unor filiale care au diferite uh, statute juridice. Prin urmare, haideți să obligăm aceste fil- uh, filiale să prezinte uh, situații financiare anuale corecte. Există de asemenea companii care uh, care operează în diferite state uh, membre prin intermediul acelor joint ventures, ventures care, uh, e drept, nu fac rapoarte la nivel național, nu trimit situații financiare la nivel național, dar ar putea să o facă în, pe viitor, pentru că oricum raportează uh, Uh, bazei. Nu e așa? Deci nu ar fi uh, chiar așa o mare povară administrativă. În ceea ce privește plățile, plățile la negru, noi încercăm uh, să, um, să obținem informații cu privire nu doar la Uh, activitățile uh, ilicite, ci și la, uh, cu privire la toate, toate plățile realizate către autorități consider că pentru aceste plăți ar trebui să fie achitate anumite impozite și uh, există câteva granițe, plafoane foarte clare stabilite pentru aceste impozite. Și cam atât din partea mea, voi participa în continuare la discuție, dar acum îi dau cuvântul doamnei Kainen. Right, uh, we'll have now uh, Sirpa Pietkanen to present Mulțumesc și acum doamna Pietkanen va prezenta raportul său. First of all, I would like to thank, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i uh, mulțumesc colegului nostru Wolf Klintz pentru buna cooperare și colaborare pe care am avut-o de-a lungul uh, redactării acestor două rapoarte. Am uh, mers mână în mână uh, am lucrat împreună și am avut o abordare constructivă. Ideea este că trebuie să avem o înțelegere și o definire clară a conceptelor valabilă pentru ambele rapoarte, în așa fel încât abordarea să fie armonizată. Mai întâi, în ceea ce privește transparența, și uh, este foarte bine faptul că se modifică această directivă, pentru a transmite un semnal clar piețelor și anume că vom spori armonizarea. Unele dintre punctele care sunt foarte bune aici sunt următoarele. Este că uh, mai întâi Comisia propune să faciliteze accesul la aceste informații în mod reglementat și pentru a avea un sistem armonizat prin dezvoltarea unor criterii tehnice pentru acces și pentru reglementarea informației și a datelor economice, pentru centralizarea accesului la diferitele puncte de informare. Și știți că dacă avem un anumit tip de informație, fie din rapoartele pe țară, fie prin alte uh, surse, trebuie să găsim informația și să fim transparenți. Dacă sistemele naționale sunt foarte diferite, e bine, acest lucru nu va fi în favoarea investitorilor. Și uh, pare să fie un uh, detaliu, însă uh, este un element deosebit de important. Uh, pentru că asta ne dorim, să avem transparență sporită, în așa fel încât investitorii să știe anume la ce să se aștepte. Deci nu e doar o chestiune teoretică, ci o chestiune foarte concretă în ceea ce privește armonizarea și punctele de acces la informații. Apoi, un alt aspect important este faptul că se înlătură anumite cerințe, lucru care este foarte strâns legat și de reducerea poverii administrative pentru IMM-uri, așa cum a spus Comisia de mai multe ori, se uh, speră o economisire de până la 60.000 de euro pentru fiecare IMM Um, dacă se elimină astfel de cerințe. Apoi, în momentul în care întreprinderile, IMM-urile nu mai trebuie să facă o raportare trimestrială, acest lucru le permite să, consa- să utilizeze acele resurse pentru dezvoltarea modelului de afaceri și reprezintă un pas important înspre stabilitate, lucru pe care piețele și-l doresc. Un alt aspect uh, care există în directiva actuală este faptul că există anumite instrumente financiare care până în prezent nu au fost suficient de bine utilizate pentru uh, uh întreprinderile care sunt listate în bursă în ceea ce privește, spre exemplu, un exemplu ar putea să fie cel al produselor derivate din gaze. Faptul că există anumite lacune în notificare, în raportare, E bine, Comisia propune pe, să extindă sfera de acoperire a unor astfel de solicitări și cerințe, în așa fel încât să aibă un efect la, uh, asupra întreg, tuturor întreprinderilor care lucrează în domeniu. Deci e o direcție foarte bună spre care noi ne îndreptăm. Apoi, alte aspecte importante care sunt propuse aici. Se propun câteva schimbări față de propunerea Comisiei în ceea ce privește, spre exemplu, definițiile, în așa fel încât acestea să fie aliniate cu definițiile pe care le utilizăm în directiva referitoare la instrumentele financiare și alte aspecte pe care le-am lăsat deschise de-a lungul discuțiilor și asupra cărora va trebui să găsim o propunere armonizată, uh, cea referitoare la sancțiuni. Nu știu dacă e nevoie de o armonizare a mecanismului existent, în așa fel încât să ne aliniem la directiva referitoare la instrumentele de piață. Vom vedea. Uh, vom ajunge la acest punct uh, mai târziu, în momentul în care vom discuta amendamentele. Și un alt punct care a fost deja discutat și care uh, reprezintă un aspect mai degrabă tehnic, deși uh, cu conotații politice, după cum știți, întreprinderile în momentul de față nu trebuie să dezvăluie care sunt performanțele lor economice și asta de la țară la țară, în cazul în care au filiale în mai multe țări. Uh, și, așa cum spunea și domnul uh, Clintz uh, în prezentarea sa amănunțită, e bine, există anumite subiecte, cum ar fi, spre exemplu, modificarea prețurilor, modificarea activității, naturii activității economice. Este foarte greu să vezi ce se întâmplă în momentul în care au loc transferuri, în momentul în care se utilizează în mod eronat anumite fonduri dacă există anumite practici, aș spune, de corupție Ehm, știm că aici există oarecare opacitate în domeniu. Și acest lucru ar putea să defavorizeze acele companii care respectă regulile sau ar putea să defavorizeze pe cele care uh, intervin doar pe piața europeană. După cum vedeți, există aceste găuri negre, aceste posibilități de uh, discriminare. Bun, acum, Problema cea mai importantă îl reprezintă industriile extractive și industria forestieră. Și noi salutăm propunerea comisiei de a le include. Însă, este foarte important, așa după cum s-a spus deja, că nu sunt singurele industrii care au anumite probleme. Aceste probleme există în, și în alte domenii de activitate. Și ceea ce propunem noi aici este să extindem sfera de acoperire la toate întreprinderile, fie că sunt listate în bursă sau nu, fără de care ar fi nedrept pentru acele companii care sunt listate în bursă să fie în concurență cu cele care nu sunt. Uh, așa cum s-a spus adinar, exemplul Bosch, exemplul Siemens. Uh, am avea această posibilitate uh, întreprinderea ar putea profita de această portiță și uh, ar putea utiliza acest lucru în avantajul lor. Un alt aspect asupra căruia suntem de acord eu și domnul uh, Clintz, chiar dacă avem o experiență profesională diferită în domeniu. E bine, e acel prag în ceea ce privește filialele care se află la nivel transnațional. E bine, eu aș fi de părere că ar trebui să avem un prag mai scăzut și sunt destul de sceptică vine vorba să sporim, să ridicăm aceste praguri, așa cum se spune aici. Iar motivul este că aceste uh, praguri ar putea fi utilizate de către întreprinderi, aceste uh, mecanisme transnaționale ar putea fi utilizate și manipulate. Dacă ne uităm, spre exemplu, la domeniul forestier, ceea ce se întâmplă, ce face o întreprindere în domeniu, este că ea închiriază o anumită suprafață, apoi achiziționează anumite suprafețe și dacă vom modifica aceste praguri, atunci nu vom acoperi mare parte din sectorul forestier. Și uh, evident că aceste lucruri uh, pot fi în continuare discutate în mod constructiv. Deci, cam acesta era subiectul principal. Am exclus orice trimitere la uh, normele contabile în momentul în care discutăm despre raportarea contabilă. Am încercat să fim cât mai general în momentul în care abordăm fiecare domeniu de activitate în parte, pentru că încă nu am definit exact sfera de acoperire a acestei directive și, în același timp, nu trebuie să pierdem din vedere dorința noastră de transparență. Vă mulțumesc! Very good. Um, I've got... Mulțumesc, spune domnul președinte. Am două liste de raportori din umbră. Așa că am să încep mai întâi cu una din liste referitor la raportorii din umbră și apoi am să, face, să facem următoarea listă. Mai întâi, domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze uh, că va trebui să vă părăsesc pentru că la ora 11 trebuie să uh, fiu un, la o altă ședință, în altă parte. Însă ceea ce pot să spun este că sub, uh, sprijin abordarea celor doi raportori. Sunt de acord cu domnul Clint în ceea ce privește uh, modificarea acestei propuneri și sunt de acord cu faptul că se dorește o reducere a proverii administrative și a birocrației și sper că acest lucru va duce la anumite economii și că toate aceste lucruri se vor adeveri. Salut faptul că nu se dorește introducerea unor standarde internaționale de raportare financiară pentru IMM-uri, pentru că acestea reprezintă o, deja întreprinderi care au pierderi deosebit de importante, tocmai din cauza poverii administrative și în același timp ele joacă un rol deosebit de important în economia europeană. De aceea cred că este necesar să le încurajăm. Uh, IMM-urile din domeniul uh, industriei extractive reprezintă de asemenea un domeniu important și acest lucru trebuie să fie de asemenea acoperit prin directivă. Apoi, în ceea ce privește cerințele de raportare pentru întreprinderile de dimensiuni mari, uh, sunt în general de acord cu cele spuse de domnul Klinz referitor la întreprinderile care nu sunt listate în bursă. Dar e vorba și de întreprinderi care au cifre de afaceri foarte, foarte mari și ar trebui poate să analizăm acest lucru din nou. Ceea ce doream să spun pe această temă, mai ales în calitate de coordonator în Comisia pentru Dezvoltare, e bine, este foarte clar că ar trebui să fim atenți în momentul în care evocăm această idee de corupție la, pe scară largă, uh, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în alte regiuni ale lumii. Și știm că acest lucru reprezintă un flagel. Dar nu am fost chiar impresionați de argumentele înaintate de industria extractivă și anume că este dificil, poate chiar imposibil să ai acele bilanț, acel bilanț contabil uh, așa cum uh, îl cerem noi. Uh, unii contabili chiar mi-au spus că, de fapt, ei nici nu știu exact ce se întâmplă, care sunt proiectele și ce anume se finanțează din ele. E bine, asta mi se pare inacceptabil. Una din problemele cu care ne confruntăm noi și cred că într-o economie socială de piață, într-o întreprindere responsabilă, ar trebui să se știe exact ce se întâmplă. Indiferent că e vorba prin această directivă sau printr-o altă directivă, printr-o altă propunere de directivă, e bine, industria, în mare parte, nu a înțeles mesajul în ceea ce privește comportamentul uh, etic care trebuie să devină o regulă clară pentru toată lumea și trebuie să reprezintă un punct de uh, luare de răspundere din partea industriilor. Într-adevăr, miniștrii pot încerca, însă oamenii, dacă uh, reușesc să um, uh, facă evaziune fiscală, să nu plătească taxe, să câștige niște beneficii imense, bine, acest lucru nu mai poate continua, nu mai putem admite astfel de comportamente, nu mai putem admite astfel de intervenții politice demagoge uh, care pot încuraja astfel de comportamente care nu sunt etice. Și trebuie să transmitem mesajul în mod clar industriei și anume că aceasta trebuie să devină serioasă și trebuie să aibă argumente valabile în momentul în care discutăm. Așa că ar fi bine să avem o dezbatere mai uh, aprofundată pe această temă a eticii. Aici e vorba de o temă și de un subiect etic și anume transmitem întreprinderilor faptul că a venit momentul ca acestea să-și asume partea ce le revine în momentul în care discutăm despre transparență. Poate că uh, vor avea în continuare posibilitatea să aibă beneficii mari, însă aceste beneficii trebuie să fie înregistrate și să fie făcute în mod etic. Nu vreau neapărat să pun accentul de dragul de a pune accentul pe acest subiect, însă e un, e un aspect care trebuie neapărat rezolvat. Și, în principiu, domnule președinte, m-aș opri aici pentru că trebuie să plec, trebuie să ajung la o altă ședință, îmi pare atât de rău, însă am dorința, am speranța că vom reuși să ajungem la un acord să nu credeți că nu sunt de acord cu industriile. Nu, eu sunt de acord cu ele. Sunt de acord că acestea reprezintă o parte importantă din economia noastră, din societatea noastră. Însă, mai trebuie de asemenea să ne punem de acord și asupra unei legislații care să fie făzabile, să fie etică, care să permită întreprinderilor să le oblige pe întreprinderi să acționeze în mod etic. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very, very much. Um, it's, uh... Vă mulțumesc. Urmează acum Udo Bulman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi raportori, dar și colegului Mitchell, pentru că el a subliniat cât de importantă este dezbaterea într-o manieră serioasă a acestei teme. Nu avem aici de-a face cu rapoarte mici, nici pe departe. De trei ani de zile ne tot certăm și subliniem pe drept cuvânt importanța unui bilanț uh, național atunci când vine vorba despre datele naționale. Și e bine că insistăm asupra acestui subiect pentru că aceast, acest bilanț este foarte important pentru piețele internaționale, dată fiind situația cu care se confruntă în momentul de față Europa. Însă, modul în care am uh, perceput datele companiei până în momentul de față nu reflectă nici pe departe eforturile pe care le-am uh, făcut pentru utilizarea datelor la nivel național. Știm prea bine că datele cu privire la import și export pot avea efect asupra sărăciei, bogăției, asupra vieții sau morții chiar. Și tocmai de aceea caracterul lax pe care l-am abordat în discuțiile pe această temă nu este nici pe departe unul corect. Deci nu putem face decât să-l sprijinim pe raportorul Clintz. Domnia sa și de asemenea doamna Pitikainen spuneau pe drept cuvânt că nu trebuie să, să împovărăm și mai mult IMM-urile. Da, aveți perfectă dreptate. Un sistem supraregulat duce Uh, după cum prea bine știți, la un dezechilibru uh, al concurenței în diferitele sectoare economice. O prea mare împovărare a IMM-urilor le face imposibilă evoluția acestor tipuri de societăți. Însă, în același timp, trebuie să știm permanent ce se întâmplă în uh, cadrul schimburilor transnaționale. Poate că eu merg mai departe decât discuția purtată până în momentul de față sau decât, decât uh, propunerile comisiei. Eu consider uh, Uh, că raportările specifice naționale în diferitelor state ne vor ajuta să înțelegem în ce măsură prețurile sunt într-adevăr echitabile pentru diferitele piețe. Eu consider că poate ar trebui să extindem chiar mai mult domeniul de aplicare. Uh, se prea poate ca socialiștii și democrații să discută o posibilă uh, suplimentare a eforturilor din punctul acesta de vedere. trebuie, bineînțeles, să discutăm toate detaliile care ar putea să ducă la o raportare incorrectă a tuturor uh, datelor. Dar asta vom mai vedea. Urmează domnul Canfin. mon Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă voi concentra în ceea ce privește raportarea țară pe țară, uh, pentru că e un subiect care ne interesează foarte mult și asta din două puncte de vedere care au fost deja evocate. Evident, primul punct de vedere, țări în curs de dezvoltare, uh, argument evocat adineaori, cred că toată lumea își cunoaște cifrele. Pierderile fiscale pentru țările în curs de dezvoltare, pierderi legate tocmai de lipsa aceasta de transparență, reprezintă uh, bugetul pen, public pentru uh, dezvoltare mulțit cu 10. Deci, din punct de vedere politic, în momentul în care cerem o sporire a bugetelor pentru dezvoltare, de fapt jucăm pe, cu o sumă care este de zece ori mai mică decât uh, ceea ce am avea dacă am instaura transparența, tocmai pentru a pune capăt evaziunii fiscale incredibile care există între multinaționale europene și țările în curs de dezvoltare. Iată un prim subiect și cred că toată lumea ar fi de acord când spunem că este o prioritate. Al doilea element legat de chestiunile fiscale, care sunt importante pentru noi, noi, țări bogate, țări europene. Citim de multe ori în presă exemple de uh, multinaționale europene care nu plătesc niciun fel de impozit și asta în ciuda beneficiilor pe care le realizează. De ce? Pentru că există un fel de cuție neagră și nu știm cum anume ele utilizează aceste sisteme în mod legal sau ilegal. În Franța, spre exemplu, există studii recente ale Curții de Conturi care demonstrează că întreprinderile listate la bursa de la Paris uh, nu plătesc decât 8% uh, taxe, ori IMM-urile plătesc 25% taxe. Deci aici mai avem multe de făcut, tocmai pentru a avea această transparență referitoare la întreaga cutie neagră de care uh, beneficiază anumite întreprinderi. Și e vorba de o inițiativă binevenită, o inițiativă din partea Comisiei, care este binevenită nu numai în Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite, pentru că și acolo există o uh, dezbatere pe această temă. Deci susținem extinderea sferei de, de aplicare a acestei directive la alte sectoare, pentru că această chestiune se pun, se, se, este valabilă nu numai pentru industria extractivă, ci și pentru alte domenii de activitate. Spre exemplu, sectorul financiar, sectorul de uh, gestiune a porturilor în Africa, spre exemplu. Deci, nu văd de ce ar trebui să limităm transparența doar la un singur sector sau la două sectoare. Un alt element. Susținem de asemenea faptul că avem nevoie de criterii care să ne permită o adevărată transparență. Dacă mă uit la amendamentele introduse de domnul Wolf Klintz, există anumite criterii care sunt uh, list, uh, trecute în revistă la amendamentul 23. În schimb, nu văd elementul fiscal. Deci, în propunerea comisiei, uh, discutăm despre impozite și nu vorbim despre rezultat. În amendamentul lui Wolf vorbim despre rezultat, dar nu despre impozite. Așa că ar fi bine să combinăm cele două elemente, textul inițial al comisiei Comisiei și amendamentului Wolf Klintz, în așa fel încât, combinându-le, să avem ceva care să ne permită o adevărată transparență. Și sunt de acord cu cei care au spus că acest argument al costurilor nu este unul valabil informațiile. De tot, în orice caz, aceste întreprinderi uh, mari le au deja și pe baza acestor uh, între, uh, informații, ele organizează acest plan de evaziune fiscală și de... Uh, uh, este evident că, bun, apoi putem discuta cui anume trebuie să fie adresate aceste informații, cu oare anumite informații trebuie trimise administrațiilor fiscale sau altor tipuri de administrații, tocmai pentru a evita orice formă de distorsiune, de concurență cu alte întreprinderi europene. Sunt deschis pentru această această dezbatere. Însă, cert este faptul că aceste informații trebuie să fie trimise administrațiilor fiscale ale țărilor respective, tocmai pentru a asigura transparența. Și un ultim punct la care doream să mă refer îl reprezintă criteriile sau, mă rog, ă, dimensiunile întreprinderilor. Mulți colegi au spus acest lucru. Eu nu înțeleg de ce trebuie să modificăm pragul normal a, a, a, care, ne care ne permite definirea unei IMM. Uh, eu cred că putem menține acest prag pentru a defini care este limita uh, începând de la care există aceste obligații de raportare. Și un al treilea aspect referitor la amendamentul 23 al domnului Clintz, care prevede anumite condiții pentru ca această declarație să devină obligatorie. Deci punct, litera A, litera B. Mie mi se pare că nu e chiar în interesul nostru dacă vrem ca acest text să fie aplicat cu adevărat, dacă vrem să evităm orice formă de arbitraj, dacă vrem să uh, uh, permitem societăților de audit să funcționeze, bine ar trebui să avem niște condiții juridice care să poată fi îndeplinite, fără de care vor exista întotdeauna posibilități de a uh, încerca să se scape de aceste obligații prin intermediul unor uh, construcții uh, juridice ce pot fi găsite. Uh, și atunci nu ne-am îndeplinit obiectivul. Uh, ne-am aflat într-o situație în care am încercat să facem ceva și n-am reușit, în mod concret, deși am reușit pe hârtie. Și, altfel spus, susțin toate observațiile care au fost făcute adinaur de către colegi în ceea ce privește sistemul de raportare. Mulțumesc! Next on the list is uh, Dirk Epping. Domnul Epping urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele două directive, una cu privire la la situațiile financiare anuale și cele consolidate au fost, de fapt, promulgate prin anii 90. Eh, de atunci, multe lucruri s-au schimbat, eh, s-au adăugat noi porțiuni acestor eh, directive, dar aceste adăugiri nu au făcut nimic altceva decât să crească povara administrativă, în special pentru IMM-uri. Tocmai de aceea simplificarea este necesară. Eu nu pot decât să sprijin toate obiectivele de simplificare ale uh, Comisiei. Este vorba acolo despre sporirea trans- uh, transparenței în domeniul industriei extractive forestiere, de asemenea despre îmbunătățirea normelor contabile. Astăzi mă, mă voi referi exclusiv la raportul domnului Clintz. Da, da, da. Vă mulțumesc că, mi-atrageți atenția să încetinesc ritmul. Dar sunt de acord cu domnul Klins atunci când spune că e nevoie de, un, uh, de condiții egale pentru toate companiile europene, iar normele noi de raportare ar putea să ne ajute la atingerea acestui obiectiv. Domnul uh, Clins face propuneri mai uh, solide decât Comisia în ceea ce privește scăderea poverei, poverii administrative. <laughs> Acest lucru nu mă surprinde absolut deloc. Uh, comisia dorește să renunțe la puterea uh, discreționară a uh, statelor naționale pe aici, pe acolo, însă eu consider că această putere discreționară ar trebui să fie păstrată în anumite domenii foarte importante. Dar haideți să trecem acum la plățile făcute către guverne. Eu cred că nu ar trebui să punem prea prea mult accent pe etică. Bineînțeles, cu toții ne dorim ca companiile extractive și forestiere să aibă activități transparente și clare, însă în același timp ne dorim ca aceste eh, companii să fie competitive în fața eh, companiilor cu care intră în concurență. Spre exemplu, companiile listate sau cotate la bursă în China, China nu sunt obligate să facă niciun fel de raportare și se prea poate ca uh, Uh, prin impunerea de noi uh, norme la nivel european, să nu facem nimic altceva decât să uh, trimitem companiile în aceste state în care raportarea nu este necesară. Haideți să nu luăm decizii pornind de la lobby-ul ONG-urilor. Haideți să încercăm să creăm norme care să ducă într-adevăr la scăderea corupției. Oare propunerile acestea uh, Uh, scad corupția într-adevăr, raportarea cu privire la orice fel de uh, flux uh, financiar duce într-adevăr la eliminarea problemelor de utilizare la nivel național a fondurilor primite. Mă întreb dacă investițiile sau plățile făcute de către Total sunt într-adevăr utilizate într-o manieră corectă de către guvernul angolez. Uh, căruia acestei plăți sunt făcute. Deci, uh, normele noastre nu ar face nimic altceva decât să ne ofere transparența asupra fluxului în sine, dar nu ne oferă posibilitatea de a controla modul în care fondurile sunt folosite de către beneficiari. Aceste propuneri ale noastre nu, nu duc la scăderea corupției, ci din potrivă nu duce decât la scăderea, nu duc decât la scăderea, la creșterea poverii administrative. Deci, chiar dacă scopurile noastre sunt nobile în sine, nu cred că această manieră este cea cea potrivită pentru atingerea acestor obiective. Eu i-aș cere raportorului să analizeze obiectivul propunerii și uh, instrumentele legislative care sunt folosite. Eu cred că între cele două aspecte ar trebui să se ajungă la un echilibru perfect. Asta pentru a ne, a ne putea la final asigura că legislația noastră într-adevăr funcționează și nu satisface pur și simplu nevoile noastre etice. Vă mulțumesc. Ultimul pe listă este domnul Portaș. Oh, yeah. In that case, I... Nu este aici, așadar uh, vom trece la cea de-a doua listă. Eu sunt primul de pe listă și apoi Carl Haglund, urmat de domnul Calfan. Sven, sigur, și tu poți lua cuvântul. Lipsa de transparență, practicile corupte, prețurile de transfer, toate acestea sunt greșite pentru că sunt neetice. Și, într-adevăr, așa stau lucrurile. Însă, există și piețe distorsionate, așa cum s-a spus, iar um, întreprinderi competitive nu pot face față atunci când se confruntă cu asemenea practici care sunt permise în anumite țări terțe. De aceea salut uh, acest reporting de la o țară la alta, country by country. O altă problemă se referă la uh, anumite industrii care au relații cu țări terțe. Ar trebui să se evite arbitrajul uh, aleatoriu și, de asemenea, uh, să țină cont de tipurile de activități economice extractive, neactractive și, respectiv, de companii, dacă sunt cotate sau nu la bursă. Industria extractivă este unică, trebuie să admit acest lucru, iar din perspectivă istorică a fost un uh, punct esențial, mai ales pentru țările în dezvoltare. Ținând cont de faptul că avem această industrie extractivă și directiva privind transparența în industria extractivă, această AETE, care abordează în mod specific resursele naturale, trebuie să recunoaștem că acesta joacă un rol special. Și aici nu este vorba despre o confuzie a companiilor la un anumit nivel. De aceea, standardul companiilor ar trebui să publice tot ceea ce plătesc, iar guvernele să publice ceea ce primesc. Acesta ar trebui să fie standardul nostru. În fine, am uh, primit, spre exemplu, o notificare din partea unui episcop care este foarte bine informat din Africa, l-am cunoscut în Tanzania. El recunoaște că corupția în această zonă costă Africa cel puțin 150 de miliarde de dolari. Deci, în mod clar, salut cele două rapoarte care vorbesc despre standarde etice în activitățile noastre economice. Următorul de pe listă este domnul Carl Haglund. Iată că nu este aici, dar... Din păcate, Carl nu este aici uh, astăzi, dar m-a rugat să vorbesc în numele său, iar el și-a pregătit în scris uh, observațiile pe care dorea să le facă, de aceea le voi folosi pentru a transmite ceea ce a dorit, uh, a dorit dânsul să vă transmită. În primul rând, este vorba despre armonizarea cerințelor de transparență și reducerea disproporției uh, în ceea ce privește povara administrativă, mai ales în uh, contextul IMM-urilor. Face referire de asemenea la, la eliberarea obligativității auditului statutar. Sugerează extinderea domeniului de aplicare și publicarea instrumentelor financiare, de exemplu mai în cazul companiilor care sunt implicate în uh, activități cu derivative și instrumente asemănătoare. Atrage atenția asupra faptului că sancțiunile trebuie tratate cu precauție. Este în favoarea armonizării sancțiunilor, însă are dubii în ceea ce privește uh, nivelul foarte înalt la care se aplică sancțiunile. De asemenea, ar trebui să se evite posibile conflicte uh, referitoare la drepturile de proprietate. Toate aceste lucruri trebuie discutate cu o mai mare marjă de manevră la nivel național pentru a asigura o abordare proporțională în contextul uh, dreptului penal. Sigur, dreptul penal este diferit de la o țară la alta, uh, de aceea acest lucru ar trebui să fie luat în considerare. În fine, Carl subliniază anumite aspecte referitoare la country by country reporting. Este nevoie de un astfel de format de raportare, însă modalitățile sunt oarecum controversate. Este o modalitate de a combate corupția, un lucru foarte important, dar sunt multe aspecte care mai trebuie uh, discutate înainte. Uh, definițiile, cum uh, s-a spus și înainte, uh, care plăți trebuie să fie raportate și care este legislația aplicabilă. Există aspecte care se referă și la alte puncte importante și toate acestea trebuie respectate. Cam asta a transmis, în esență, s-a referit și la inițiativa internațională EITI și la posibilitatea aderării. Cred că este scandalos că nicio țară, membra Uniunii Europene, nu a aderat încă la această inițiativă. Mulțumesc, Sven Giegeld, din partea verzilor. Cling. Dragi colegi, dragi colegi, doresc să fac și eu câteva observații referitoare la această directivă privind uh, documentele contabile și față de ceea ce a spus domnul Pascal, proiectul de directivă, pe lângă îmbunătățiri, conține și uh, niște inter- pe care le salutăm, conține și niște elemente care ridică câteva semne de întreprindere și care ar putea avea efecte secundare negative pentru IMM-uri. Permiteți-mi să prezint cele trei puncte pe scurt. În primul rând, articolul 6. La articolul 6 se spune că actuala versiune, deci actuala versiune a articolului 6 oferă posibilitatea de alegere a uh, statelor membre în ceea ce privește valorile imobiliare. De asemenea, posibilitatea acea, de aceea posibilitatea aceasta nouă nu ni se pare uh, bună, ar trebui să se evite neînțelegerile. Pentru multe IMM-uri, o asemenea prevedere nu este bună, de asemenea, în ceea ce privește uh, aplicația, nu este nevoie de o evaluare suplimentară. Rezultatul uh, este uh, o sumă de uh, principii de evaluare și abordare și situațiile financiare la sfârșitul anului pot fi afectate. De asemenea, anumite câștiguri prezentate în contabilitate ar putea să fie amortizate. Pe în plus, noile evaluări se bazează mereu pe o apreciere care nu se referă neapărat la o realizare a unei vânzări metodele folosite, de multe ori experți diferiți ajung la rezultate diferite. Deci, din punctul nostru de vedere, eliminarea acestui articol ar fi binevenită. Dar dacă acest lucru nu este posibil, cel puțin ar trebui să ne asigurăm ca uh, această nouă evaluare să fie prevăzută cu o anumită clauză de salvare. Articolul 7 întreprinderile, respectiv anumite categorii de întreprinderi, pot evalua instrumentele financiare în contextul uh, aprecierii fair value. După cum am spus uh, la articolul 6, pe lângă acele argumente, această evaluare fair value implică o serie de riscuri. Poate aduce la faptul că uh, câștigurile și pierderile sunt tratate diferențiat. Noi suntem de părere că și acest articol ar trebui să fie elimina, eliminat, mai ales din perspectiva IMM-urilor. Aceasta ar fi soluția cea mai bună. În ceea ce privește articolul 42 al propunerii, la acest punct, la aliniatul 2, pe termen uh, nelimitat, uh, sunt trei sectoare legislative privind actele delegate care sunt uh, uh transferate asupra Comisiei. Acest lucru poate fi permis numai uh, pe termen limitat și ar trebui să ne gândim dacă nu introducem aici o clauză de revizuire. Trebuie de asemenea să ne gândim uh, dacă nu eliminăm cumva acest articol întru totul. Dorim să discutăm despre acest lucru, uh, mai ales cu tine, Wolf, cum, respectiv să vedem cum putem configura aceste articole astfel încât ele să nu afecteze IMM-urile, respectiv categoriile sociale mai defavorizate. Și sperăm să putem negocia cu dumneavoastră și că veți fi deschiși la discuții. Din partea ECR, domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult. Salut uh, inițiativa Comisiei de a îmbunătăți activitatea privind directiva cu privire la transparență. Este foarte important pentru că uh, publicarea informațiilor privind titlurile de valoare Uh, reprezintă un lucru foarte important. Câteodată putem să uităm de alte elemente, uh, dar nu de transparență. În ceea ce privește notificarea participațiilor importante, acest lucru este extrem de important. De asemenea, instrumentele financiare, acestea trebuie agregate și acesta este un element important, așa cum a subliniat și raportorul. Sunt de acord și în ceea ce privește publicarea um, derivativelor. Uh, decontate prin numerar. Un aspect foarte important. În 2009 s-a dovedit că îngrijorările exprimate de industrie au fost nejustificate. Trebuie câteodată să trecem de îngrijorările exprimate și să vedem ce se ascunde în spatele acestora. Cerințele de a publica anumite rapoarte uh, într-un ritm mai uh, des. La acesta s-a renunțat și mie acest lucru mi se pare important. Sigur, companiile, dacă vor, pot face acest lucru. Există servicii de informații și se poate uh, raporta și mai frecvent, dar este foarte bine să eliminăm această povară a raportării trimestriale. Sunt totul de acord. În ceea ce privește sancțiunile, sperăm că se poate accepta ca autoritățile naționale să meargă mai departe dacă vor acest lucru și în acest sens, eu sunt pentru o armonizare maximă și aș vrea să fie acordată puterea discreționară statelor membre. De asemenea, suspendarea automată a drepturilor de vot uh, reprezintă un instrument important. Sunt sigur că putem să analizăm acest lucru și să decidem în funcție de fiecare caz. Cred că acest lucru este mai bun decât o suspendare automată. În fine, cred că ar trebui să ne concentrăm și asupra acestui lucru și anume instrumentul de country by country reporting. Aș vrea să ne luăm suficient timp uh, pentru a analiza acest lucru. Poate nu sunteți de acord cu mine din punct de vedere politic, dar mie mi se pare că transparența cât de multă este benefică. Trebuie să ajungem la un echilibru și așa cum a spus și domnul Clint, uh, transparența este primordială. Este o povară administrativă care poate fi depășită și mă interesează care va fi impactul, pentru că această sarcină administrativă creează multe probleme. Și sigur, o clauză de revizuire ar putea fi de asemenea benefică. În ceea ce privește industria extractivă, putem să analizăm posibilitatea de a extinde apoi asupra altor sectoare toate aceste aspecte. Și de asemenea trebuie să analizăm și costurile implicate. sunt nerăbdător să lucrez pe marginea acestor subiecte cu raportorul și vreau să atrag atenția și asupra faptului că uh, sunt de acord uh, în linii mari cu ceea ce s-a precizat aici. Problema trebuie abordată global, însă cu siguranță trebuie să analizăm și detaliile, um, să vedem cum stau lucrurile și în relația cu partenerii noștri, să analizăm companiile chineze, pentru că este foarte importantă și formarea prețului. politicienii trebuie să ia anumite decizii la momentul potrivit. Pe vremea când uh, predam, într unul într-unul dintre modulele mele referitoare la corupție, um, am tot pus această întrebare. Ce este corupția? Trebuie să fim conștienți de diferitele percepții asupra corupțiilor. Vorbeam despre plăți, despre um, stimulente. Um, în Nigeria se vorbește despre ceva numit DASH și studenții noștri în studenții noștri mi-au spus că aceasta este o modalitate um, interesantă de a privi lucrurile. Deci, există multe tipuri de percepție asupra corupției. Trebuie să fim atenți atunci când evaluăm ceea ce este corupt și ceea ce este nu și să privim lucrurile în contextul cultural. Uh, haideți să fim precauți în abordarea noastră și în ceea ce privește sectorul industriei neextractive și cel al industriei extractive. Nu trebuie să avem o abordare greșită, prea impetuoasă, ci uh, trebuie să tratăm fiecare dosar cu mare atenție. Nu putem să vorbim numai despre țările în dezvoltare. Nimănui nu-i pasă despre ele. Domnul Clint poate să-și amintească de acest lucru. Salut această îngrijorare exprimată de verzi Și vreau să mi refer și la chestiunea uh, bananei verzi, care reprezintă un subiect controversat. I think um, next is who on the list? There's nobody else on the list. Uh, Mrs. Sanchez Presedo. Doamna Sanchez Presedo. Muchas gracias. Ya ha habido. Domnule, îmi cer scuze. Simplemente dos comentarios. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție toate intervențiile precedente și acestea merg în direcția cea bună, ca și întreaga inițiativă. Cred că IMM-urile uh, vor fi de acord cu noi. Este foarte ușor să îți dorești o reducere a poverii administrative, o simplificare, însă în același timp este foarte important să ținem seama de faptul că trebuie să existe anumite limite, pentru că nu putem să Se pare că nu se auze interpretarea pe canalul de franceză. Continuăm. Spuneam deci că voi fi foarte succint ca urmare a acestei inițiative, care este foarte bine orientată, merge în direcția cea bună. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, este evident că împărtășim această dorință de simplificare, de reducere proporțională a poverilor. E un lucru bun, însă, în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că există limite, pentru că trebuie să avem o imagine macroeconomică, chiar și statistică, pentru a putea asigura comparabilitatea datelor și a întreprinderilor în piața internă, în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu de încredere, o imagine fidelă în așa fel încât, în acest sens, să nu ajungem la un grad de opacitate sporit, ci să avem compara- informații comparabile, date comparabile. Acum, în ceea ce privește informația țară cu țară, da, e un obiectiv care a fost deja evocat în uh, momentul în care s-a evocat pachetul de supraveghere economică, însă ceea ce vreau să vă spun este că Suntem de acord cu faptul că e vorba de o exigență foarte extinsă și atunci ar trebui să existe și sancțiuni în așa fel încât să evităm orice formă de arbitraj de reglementare și anumite subiecte, anumite aspecte trebuie să fie aprofundate. În același timp, ar trebui să evităm de asemenea uh, Uh, lansarea unor legislații care ar putea duce, din păcate, la sporirea opacității. Trebuie să fim stricți pe această temă, să fim fermi și trebuie ca deciziile, odată ce sunt luate, să fie și respectate. Um, <clears throat> are there any others? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înțeleg că reprezent... comisia este reprezentată astăzi aici. Dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint DG Internal Market. Mulțumesc că mi oferiți această ocazie de a vă vorbi. Mulțumesc raportorilor și raportorului și raportorilor din umbră pentru toate comentariile făcute. Toată lumea este cât se poate de interesată de această raportare country by country, după cum am auzit, dar nu ar trebui să pierdem lucrurile din vedere și anume, propunerea care este în fața noastră dorește să simplifice uh, lucrurile. Și acest lucru este mult mai important decât chestiunea raportării country by country. Îl sprijin așadar pe domnul Clint în ceea ce a spus, pentru că este vorba aici despre un exercițiu de simplificare majoră care ar putea să ajute peste 500 de milioane de companii mici din Europa. Și acum ne aflăm în mijlocul unei crize, așa încât pragurile armonizate, niște mm, raportări mai scăzute, toate acestea ar ajuta companiile să-și facă treaba mai bine. Este așadar o propunere care încearcă să echilibreze, pe de o parte, păstrarea de informații esențiale, pentru că aceste companii trebuie să fie transparente, trebuie să aibă informații private și acces la bănci. Pe de altă parte, uh, trebuie făcute și raportări și informări, multe sunt redundante în prezent și companiile se întreabă de ce facem acest lucru. Vă mulțumesc așadar pentru sprijin, ați înaintat niște amendamente tehnice, colegii mei le vor analiza. Însă, după cum spuneam, aceasta este esența acestei propuneri și sunt bucuros să uh, observ că există sprijin din partea acestei comisii. Not such an easy issue, uh, to be honest. Um... În ceea ce privește Extensible Business Reporting Language, XBRL, este o perioadă modernă, totul reprezintă IT, ferestre, de ce să nu se facă toată raportarea electronic? Problema în ceea ce privește această directivă este faptul că este o directivă, trebuie să fie implementată în 27 de state membre. Deci există 27 de prăpastii locale. Deci există 27 de trebuie să existe 27 de limbaje electronice care să fie compatibile. Cred că puteți vedea care este complexitatea întregului proces și bănuiți că costurile vor fi uriașe. Principiul în sine este bun, însă cu siguranță va fi o chestiune foarte complexă și dificilă de realizat. Poate nu ar trebui să cerem prea mult. Sigur, este o poveste care este în desfășurare, se dorește uh, raportare mai bună uh, Însă, nimeni nu este încă foarte înrăbdător să implementeze așa ceva. În ceea ce privește raportarea country by country, obiectivul acestei propuneri pe care a înaintat-o comisia și în care crede cu adevărat, după cum ați observat, este de a aborda și a combate corupția și guvernanța proastă în țările terțe, care produc uh, petrol și gaz. Este foarte simplu. Și există cu adevărat o problemă acolo. Vorbim despre sume foarte mari de bani. Există un sistem foarte bun uh, în cadrul EIT și propunerea noastră este de a incorpora acest model în legislația europeană și de a-l transforma într-unul obligatoriu. Combaterea corupției în statele membre. Iar Statele Unite, sigur, există niște diferențe, însă vor face cam același lucru. Așadar, putem vorbi despre praguri, nu am ajuns încă acolo, um, și despre modul în care poate fi transformat tot procesul într-unul operațional, pentru că nu trebuie să fie doar operațional, ci și eficient. Cred că nu există dubii în această privință. În ceea ce privește avizul domnului Clintz, mai este precizat, uh, acolo mai este precizat un obiectiv. Un obiectiv pe care nu l-a înaintat Comisia. Acesta este un obiectiv care se referă la crearea de transparență în țările terțe pe de o parte, dar se dorește mai multă transparență și la nivelul industriilor noastre. Și nu ne referim aici numai la industria extractivă, ci la toate industriile, din toate sectoarele, dacă am înțeles eu bine. Așadar, va trebui să se producă 120 de rapoarte de țară. 100 de rapoarte de țară pentru a se face ce? Pentru a se evita ev evaziunea fiscală. Sigur, nimeni nu poate să uh, nu fie de acord cu acest lucru și Comisia susține un asemenea scop. Însă, întrebarea pe care trebuie să ne o punem noi și pe care trebuie să o abordăm și în studiul de impact este dacă aceasta este o cale eficientă de a realiza lucrurile. Pentru că vorbim aici despre raportare financiară. Și trebuie să vedem dacă astfel se tratează cu adevărat eficient chestiunea evaziunii fiscale. Iar concluzia noastră când am pus această întrebare a fost că există instrumente mai directe decât uh, evitarea evaziunii fiscale și identificarea acesteia prin, uh, printr-o asemenea procedură. Paradisurile fiscale uh, și acestea reprezintă o problemă de asemenea um, sporirea capacității administrative, toate acestea sunt instrumente care abordează problema evitării evaziunii fiscale mai direct. Așadar, avem oarește rezerve cu privire la aceste chestiune. cred în aceeași măsură, lucru care a fost exprimat și de alți uh, deputați, pentru comisie este foarte important să se uh, lucreze și să există o marjă de manevră. Statele Unite și uh, comunitatea au inițiat o inițiativă privind industria extractivă. S-a ajuns la o masă critică, acest lucru s-a dorit uh, extins la G20. Propunerea a fost înaintată de domnul Clintz, iar propunerea domnului Clintz ne îngrijorează, uh, este bună, dar uh, ridică semne de întrebare în ceea ce privește competiția și faptul că am putea să ne izolăm, poate mergând mai departe decât alte economii. Suntem îngrijorați privind aceste aspecte, domnule președinte. Într-un prim pas, haideți să începem cu industria extractivă, pentru că aici se fac banii cei mai buni. Vorbim aici de 10, 12, 15% din PIB care este acoperit din această zonă, iar dacă să ne uităm la cheltuieli și la alte produse, trebuie să tratăm totul cu mare precauție. Trebuie să evaluăm lucrurile, să vedem cât costă așa ceva și să ne referim întotdeauna și la proporționalitate. Mulțumesc! Acum voi da cuvântul celor doi raportori, care vor avea astfel ocazia de a trage câteva concluzii. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observațiile făcute și pentru sugestii. Am uh, tras concluzia că, în principiu, în ceea ce privește stabilirea obiectivelor. Suntem cu toții aproximativ de acord. Sigur că mai există câte o întrebare care mai trebuie clarificată. Iar uh, limitele propuse de mine sunt corecte. 500 de milioane uh, cifră de afaceri, 25 de milioane pentru un proiect aceste lucruri uh, mai trebuie discutate cu practicienii, însă lucrurile nu sunt rele. Știu un lucru însă. Înainte să fiu politician, am lucrat în sectorul bancar. Fiecare proiect se evaluează din perspectiva managerială. Se prospectează costurile, câștigurile, deci există un project reporting și sigur că așa se lucrează standard, iar reprezentanții industriilor sunt și ei prezenți și dacă ei sunt de părere că așa ceva reprezintă un efort prea mare, lucrurile se schimbă. Noi, la vremea respectivă, evaluam fiecare proiect, îl echipam cu cifre și trăgeam linie. Practic, întregul proces era transparent și stătea la dispoziția managementului. Așa cum spunea și Gay Mitchell, Până la urmă, nu este vorba despre o întrebare care vizează etica în mod special. Noi dorim ca acest proiect să fie dus la bun sfârșit uh, cum trebuie și să fie încununat de succes. Nu dorim un uh, așa numit moral overstretch, prea multă etică, dar nu putem nici uh, să spunem de la bun început că ceea ce nu funcționează este doar o bagatelă și că nu putem să ne uităm uh, într-acolo. Nu, până la urmă, dacă banii nu te ajung acolo unde ar trebui, nu este bine. Și chiar dacă ajung acolo unde trebuie, banii nu sunt întotdeauna cheltuiți cum trebuie. Dar, sigur, asta este o altă problematică pe care nu o abordăm în acest moment. Uh, Sven Giegold s-a referit și el la excepții și la eliminarea drepturilor uh, de selecție la nivel național vorbim aici despre valorile mobiliare și imobiliare și ne referim și la prevederile naționale. Dacă am modificat această prevedere, atunci uh, ar putea să apară dificultăți. De aceea eu am făcut trimiterea la acest lucru, și anume că este sarcina uh, statelor membre să își stabilească aceste drepturi de uh, alegere, dar că se poate ajunge la dificultăți care și ele trebuie să fie depășite. Aceste articole 6 și 7, sigur, pot să-mi imaginez că le eliminăm sau le modificăm. În ceea ce privește ceea ce a spus Comisia, eu știu că Comisia vede cu un ochi critic această raportare country by country, mai ales dacă depășește sfera industriei extractive. Vorbesc aici despre Bosch și Siemens, două exemple pe care le-am numit. Însă nu înțeleg de ce nu dorim să implicăm aici și alte întreprinderi care au activitate transfrontalieră, pentru că dacă dorim să combatem corupția, nu putem să ne limităm numai la sectorul extractiv. De aceea sunt de părere, în continuare, că ar trebui să mergem mai departe. Cu siguranță va fi nevoie să mai discutăm pe marginea acestui lucru și ultimul lucru, și sunt uh, de acord cu Comisia, industria europeană nu trebuie să intre într-un cont de umbră, dar pe de altă parte, noi, uh, Europa, trebuie să preluăm rolul de pionier și să facem lucruri care sunt importante pentru toată lumea. În ceea ce privește raportarea electronică, și aceasta ar trebui să fie inclusă. Sigur că este nevoie de o perioadă de tranziție, nu știu dacă șase ani sunt suficienți, despre acest lucru mai trebuie să vorbim, însă cred că în această epocă în care trăim, în care totul este digitalizat, mi s-ar părea uh, fatal, numai pentru că întâmpinăm niște dificultăți, să nu introducem acest proiect, respectiv să renunțăm la el de la bun început. O asemenea abordare nu mi se pare corectă. Ultimul punct. În ceea ce privește raportarea country by country, întreprinderile internaționale, chiar dacă sunt joint venture-uri sau nu au filiare proprii, independente, și ele dețin cifrele, așa încât și acestea ar trebui să fie transmise. Așadar, acolo unde concern este activ în 100 de țări și are societăți independente în 50 dintre acestea, cu siguranță există un uh, exercițiu financiar anual. Dar uh, dacă există doar joint venture-uri sau uh, filiale independente, cel puțin în sistemul de uh, raportare, ar trebui să fie publicate informațiile cu referire la activitatea din țara respectivă. Până la urmă, ceea ce există trebuie să fie pus și la dispoziție. Acesta este, iată, un punct critic. Ah, yes, Silva. <coughs> First of all, thank you. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru observațiile și sugestiile făcute. Mă voi referi numai la această raportare country by country pentru că au fost exprimate mai multe opinii divergente. În primul rând, acest lucru este inclus în amendamente, este foarte important să avem o definiție clară a acestora. Sigur, nu vor apărea probleme în ceea ce privește companiile, pentru că ele știu și trebuie să știe care este abordarea necesară și există definiții interne și sisteme de contabilitate pentru Protec. Deci, uh, definiția este foarte clară, uh, lucrurile sunt separate clar și țin de companie. Celălalt aspect important este că, și se regăsește la amendamentul 2, este că nu este vorba numai despre profitul înainte de impozitare, ci că ratele de impozitare privind raportarea trebuie să includă uh, cifrele totale, numărul total de angajați, remunerarea, cheltuielile, cheltuielile fixe, investițiile, toate aceste elemente. cu referire la perioada de raportare. Iată, deci, că, din nou, detaliile joacă un rol foarte important. Avem un set de reguli cât se poate de clare în ceea ce privește raportarea și informațiile trebuie să fie oferite în contextul raportării anuale pentru ca ele să aibă sens. În ceea ce privește întrebarea dacă este un instrument eficient și dacă ar trebui să îl dezvoltăm, după cum văd eu lucrurile, aceasta este ideea raportării anuale și publicarea acestor rapoarte. Faptul că creează transparență pentru toată lumea, pentru partea oficială, dar și pentru investitori. Pe de o parte, vizează protecția investitorilor, pentru că oferă posibilitatea investitorilor de a înțelege perspectiva pe termen lung, respectiv durabilitatea, și în felul acesta văd și care sunt riscurile presupuse de anumite companii. Cred că este un principiu acceptabil. În ceea ce privește comentariile comisiei și referitoare la folosirea celorlalte instrumente financiare, dacă punem presiune asupra țărilor în dezvoltare care să ofere rapoarte și informații, există stimulente pentru a nu face acest lucru, pentru că dezvoltând asemenea mecanisme, așa cum se întâmplă câteodată și în statele noastre membre, de multe ori se folosesc mecanisme incorrecte pentru a obține un acces mai bun uh, pentru companii și pentru a găsi resurse de finanțare. De aceea nu cred că acest instrument uh, ar fi cel mai bun pentru țările terțe, pentru că ele ar fi supuse unei tentații. În ceea ce privește discuția cu privire la praguri, și care este dimensiunea pe care putem să o folosim. Da, că se va ajunge la o povară administrativă și mai mare. Eu am experiență în acest domeniu și vă pot asigura că companiile dețin deja informațiile referitor la aceste lucruri. Este nevoie de specialiști de la nivel intern și de contabilitate pentru a realiza aceste procese la nivel intern pentru a face aceste activități de transfer de preț. Și totul este legal. Deci informația este deja, există. Important este dacă se face publică sau nu această informație. Și sigur, trebuie să respecte toate prevederile legale. De aceea, insist să nu avem praguri atât de înalte. Pentru că nu cred că așa ceva ar crea o povară administrativă suplimentară. Există și câteva aspecte de natură politică. Vor apărea probleme pentru companiile europene. Este una dintre întrebările care se pune. Se vizează și o altă chestiune de exemplu, cea la care se referă Convenția Organizației Mondiale a Muncii, și anume că nu trebuie să se folosească munca copiilor uh, în companii. Toate aceste lucruri trebuie respectate. Există mecanisme care pot fi folosite de companii astfel încât uh, ele să rămână competitive. Și Odată în plus, această problemă este severă în sectorul industriei extractive, deci poate ar fi mai bine să începem cu celelalte sectoare industriale, pentru că um, ele afectează competitivitatea um, companiilor multinaționale într-o mai mică măsură. Deci haideți să începem cu ele și apoi să trecem la sectorul industriei extractive. Acestea sunt numai niște remarci uh, personale. Eu nu sunt atât de foarte mult de acord cu acest tip de gândire. Iar în ceea ce privește întregul concept al economiei de piață, din punctul meu de vedere, frumusețea acestuia este că uh, acesta este întotdeauna profitabilă. Cineva întotdeauna profită de pe urma economiei de piață. Întrebarea este cine profită și care este cadrul legislativ care ar trebui să fie creat cine dorim noi să facă un profit bun, să realizeze un câștig bun. Și aș vrea aici să văd că companiile au o anumită etică, respectă anumite standarde, astfel încât uh, să poată face pro- să profituri bune. Mulțumesc! Um, regarding date... Mulțumesc! În ceea ce privește datele, avem termenul limită de depunere a amendamentelor 24 aprilie, 20 mai uh, se uh, discută despre aceste amendamente, iar uh, la 18 iunie să voteze la Econ și uh, în 10 a 6 la Comisia Asociată. Now turn to the, uh... Next item. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 5. Extinderea domeniului de aplicare geografic al activităților BERD la sudul și estul Mării Mediterane. Raportor este domnul Slavi Binev. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, câteva cuvinte pe marginea acestui raport. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost stabilită în 1990, după prăbușirea regimurilor comuniste și încearcă să încurajeze țările în tranziția lor către o economie deschisă de piață. Și, și ca urmare a primăverii arabe și a evenimentelor care au avut loc recent, s-a cerut extinderea domeniului de aplicare geografică al acestei bănci, în așa fel încât să se poată menține și să se poată finanța proiecte în aceste regiuni. including all member states, the Commission and Consiliul Guvernatorilor este constituit de reprezentanți din partea Uniunii Europene, ai Băncii Europene de Investiții și a statelor participante la bancă. Acestea trebuie să se întrunească pentru a decide dacă acest mandat extins poate fi acordat. După părerea mea, acest lucru trebuie să fie făcut, pentru că Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare este o bancă care ar trebui să, de, să se adapte schimbărilor uh, recente. Iar în sudul și estul Mediteranei, societatea civilă a arătat că are o dorință fierbinte de democrație. Oamenii s-au luptat pentru drepturile lor și sunt deosebit de motivați pentru a se dezvolta și din punct de vedere economic. Iar Uniunea Europeană trebuie să susțină această uh, scânteie și această dorință de democrație. Și, deci, ar trebui să permitem băncii europene de reconstrucție și dezvoltare să-și extindă domeniul de intervenție. Anul trecut, Parlamentul European, în rezoluția sa referitoare la politica de vecinătate, a lansat bă, băncii europene de reconstrucție și dezvoltare această uh, cerință de a se extinde către țările din sudul și restul Mediteranei și unul dintre subiectele importante ale viitorului summit G20, care va avea loc la jumătatea lunii mai, uh, va fi tocmai această extindere a domeniului de aplicabilitate geografic. Și Uniunea Europeană este un acționar major al BERT și uh, își dorește ca această bancă să poată să fie la înălțimea așteptărilor provocate de către primăvara arabă. În primul schimb de opinii, unii dintre colegi au uh, subliniat anumite îngrijorări, îngrijorări pe care le împărtășim și care se referă la eficiența și transparența activităților desfășurate de BERT polit- regimurile politice care sunt instaurate în aceste țări, uh, chestiunea drepturilor omului în aceste regiuni toate aceste subiecte sunt importante, tocmai uh, având în vedere momentul de criză pe care și noi în Uniunea Europeană îl traversăm. Trebuie ca aceste proiecte să fie realiste și realizabile. Vrem să găsim, nu vrem să finanțăm proiecte care nu vor uh, duce la rezultatele scontate, și anume o mai bună guvernanță uh, noi, ca reprezentanți ai țărilor care participă la uh, BERD, ne dorim ca extinderea acestui mandat să nu afecteze în mod defavorabil activitățile desfășurate de BERD în țările uh, pe, în care a operat până în prezent. De aceea, ni s-a părut foarte oportun să uh, evocăm acest subiect în textul raportului acesta. Trebuie să subliniem angajamentele următoare, care nouă ni se par deosebit de importante. Mai întâi, extinderea geografică către sudul și estul Mediteranei trebuie să fie realizată fără a avea o sporire a capitalului băncii. În al doilea rând, BERD va ține seama de situațiile politice specifice în aceste noi regiuni, de la caz la caz, în al treilea rând, această decizie nu trebuie să afecteze angajamentele deja existente și desfășurate în țările în care există operațiuni finanțate de către BERD și trebuie să existe o cooperare cu instituțiile financiare internaționale care operează deja în aceste regiuni, chiar și, printre care și Banca Europeană de Investiții. Dacă toate aceste îngrijorări sunt uh, luate în considerare în mod corect și sunt luate în considerare în raport, subliniem faptul că Parlamentul European și instituțiile europene ar trebui să se pronunțe pentru sau împotriva acestei extinderi a domeniului geografic de uh, acoperire al BERC. Uh, sugerez colegilor noștri să găsim formularea potrivită pentru a ajunge la o situație de consens în așa fel încât să putem să uh, avem un text care să poată fi înaintat înainte de jumătatea lunii mai către G20. În numele PPE, spune domnul președinte, doamna Isaia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bine a desfășurat o muncă foarte bună cu acest raport și sunt de acord cu toate subiectele și punctele pe care le-a subliniat. Și poate că am putea totuși să uh, punem accentul un pic mai mult pe anumite aspecte. Spre exemplu, uh, reprezentanții Uniunii Europene și a, uh, Albert și Albei ar trebui să încurajeze BERD să coopereze și cu alte instituții financiare și actori majori în aceste regiuni, tocmai pentru a evita orice suprapunere a eforturilor și uh, dubloanele care ar putea afecta aceste țări, iar reprezentanții UE ar trebui de asemenea să încurajeze BERD să uh, întărească munca comitetelor de audit din cadrul BERD pentru a verifica îndeplinirea criteriilor necesare. De asemenea, în expunerea de motive a raportului domnului Binev există niște argumente foarte interesante în ceea ce privește diferențele care există între mare parte din țările din sudul și estul Mediteranei și țările uh, de după perioada comunistă în care uh, Berd a acționat în mod tradițional. Poate că am putea aici să avem un considerent în plus referitor la aceste subiecte, spre exemplu faptul că Berd ar trebui să fie încurajată să aibă o abordare specifică de la caz la caz și să țină seama de rolul uh, anumitor partide de natură extremistă în aceste țări, să țină seama de structura politică specială și specifică a acestor țări. Și acum aș vrea să trec la cooperarea pe care am avut-o cu domnul Binev, care a fost foarte bună și pe care sper că și în continuare uh, va fi una foarte bună. Președintele, mulțumesc. Președinte, uh, în primul rând uh, uh, în calitate de raportor din umbră al grupului SND, salut uh, propunerea de extindere a activității Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare către sudul <clears throat> și estul Med uh, Mării Mediterane. Consider că sprijinul financiar al BERD uh, poate contribui la dezvoltarea economică, precum și la integrarea regională a statelor în sudul și estul Mediteranei plan, pe plan comercial. Uh, de asemenea, doresc să-l felicit pe domnul Bineslavi pentru munca depusă uh, la acest proiect de raport și cred că întocmirea unor evaluări tehnice detaliate ale condițiilor economice și politice existente în țările în care BERD își desfășoară activitatea, precum și o evaluare permanentă a angajamentelor țărilor respective față de principiile democrației, Uh, uh, pluripartite, pluralismului și al economiei de piață sunt condiții esențiale pentru reușita proiectului pe care BERD le va uh, finanța. De asemenea, cred că trebuie să ne asigurăm, așa cum s-a afirmat în dezbaterea anterioară, în cadrul Comisiei, privind această propunere, că elitele nu vor exploata resursele pe care le oferim doresc să amintesc de asemenea că uh, berd și a asumat angajamentul uh, de a contribui prin investițiile sale la implementarea principiilor și regulilor de drept internațional în ce privește munca mediul responsabilitatea corporativă precum și accesul public la informațiile privind impactul proiectelor care se bucură de, uh, care se bucură de finanțarea berd nu în ultimul rând pentru colegii care s au exprimat împotriva acestei extinderi doresc să le menionez că Cred că Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare nu este una desuetă și consider că experiența și proiectele pe care le-au finanțat în trecut au ajutat la transformarea economică a statelor din Europa Centrală și de Est după căderea comunismului, iar rezultatele cred că le, poate, le pot sesiza toți. Mulțumesc! Yes, uh, <clears throat> well, ALDE and the Greens are not represented, so I, I pass on. Văd că ecologiștii nu sunt reprezentați, așa că am să dau cuvântul reprezentantului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant să vedem uh, interesul pe care l-au verzii față de acest dosar și absența lor este notată și vizibilă pentru toată lumea. Salut amendamentele și prezentarea raportorului pentru a explica motivele pentru care se dorește această extindere geografică a mandatului acordat BERT. Uh, vă amintiți că această bancă a fost înființată în 1991 și eu atunci uh, făceam o teză de doctorat tocmai uh, referitor la tranziția anumitor economii din anumite țări și m-am aplecat și asupra cazului BERD. Și, ca să fiu sincer, uh, Uh, pot să vă spun că uh, am ajuns la concluzia că BERD și-a îndeplinit rolul său și anume de facilitare a introducerii democrației în anumite țări. Deci salut extinderea acestui mandat geografic și în acele țări care se află în sudul și estul Mediteranei, dar cu condiția să putem instaura în prealabil anumite condiții și anume să ne asigurăm că să ajungem la o evaluare corectă a acestor țări, în așa fel încât să uh, existe această dorință de um, abordare abordare multipartită, uh, să fim, să, să, nu trebuie să judecăm neapărat uh, partidele cum se află ele, acelea care se află în acele țări și să le considerăm a fi extremiste sau islamiste. Nu, nu trebuie să avem această judecată de valoare. Trebuie să existe mai multe partide. Trebuie să existe o gamă de partide diferite pe care, chiar dacă noi în țările noastre uh, de vest le-am putea eticheta ca fiind extremiste. Dar poate sunt extremiste pentru noi, dar nu pentru alții. Și mm, în uh, aceste țări au dreptul să aibă propriul lor stil de viață și propriul lor stil de democrație. Uh, însă trebuie să susținem această abordare multipartită și cred că suntem cu toții uh, favorabili acestei uh, idei. Și apoi, am înțeles de asemenea că există anumite îngrijorări în ceea ce privește suprapunerea eforturilor între Bay și Bernd. Da, notez aceste, aceste puncte și amintesc cele spuse de reprezentanții BERD la ultima noastră ședință. S-a spus că uh, uneori, da, pot, pot exista cazuri de uh, suprapunere a eforturilor în anumite țări, între acestea vor uh, fi limitate. Apoi, uh, a existat și o controversă Uh, referitor la sediul Baird la Londra și știu că la un moment dat acest lucru punea probleme, dar se pare că acum uh, Uh, s-a depășit acest, uh, acest uh, moment, pentru că am văzut care este bilanțul BERD în ceea ce privește reconstruirea țărilor din centrul și estul Europei. Și să sperăm că acest lucru va fi posibil și va fi făcut de asemenea de către BERD și în țările din sudul și estul Mediteranei, așa că susțin abordarea raportorului și aștept colaborarea cu toți raportorii din umbră. Domnul Șuntis. Da, mulțumesc, domnule președinte. Iată o primă dezbatere pe această temă și mi se pare foarte pozitiv faptul că domnul raportor, prin amendamentele sale, ține seama de îngrijorările care au fost exprimate de grupurile politice. Dacă mă amintesc eu bine, au existat două tipuri de îngrijorări. Mai întâi, în multe intervenții din partea verzilor, se considera că ar fi consecințe negative asupra situației de mediu și asupra situației sociale din aceste țări. În al doilea rând, a existat o a doua categorie de îngrijorări și anume în ce fel această extindere a mandatului geografic ar putea să țină seama de specificitatea acestei regiuni, o regiune destul de uh, delicată și sensibilă, așa cum au spus și alți colegi. Uh, este deci important să se țină seama de aceste îngrijorări. Însă, dacă îmi permiteți, acum aș vrea să mă mai refer la două, trei puncte uh, care încă mai necesită anumite clarificări. Mai întâi, cine anume va fi responsabil de modul în care sunt gestionate aceste proiecte? Dacă nu suntem suficient de prudenți și atenți, s-ar putea să existe o adevărată uh, amestecarea fostelor elite în aceste proiecte pe care vrem să le dezvoltăm și atunci am ajunge la o concluzie în care primăvara arabă, de fapt, nu-și mai are, nu mai are nicio bază solidă, nicio existență. În al doilea rând, Uniunea Europeană participă la BERT și de aceea trebuie să se asigure de faptul că nu va exista această tentație de a profita de bogăția acestor țări care acum se află într-o fază delicată, într-o fază de tranziție. Și e vorba de un principiu, de o întrebare, aș spune, de principiu pe care aș vrea să o repet. Uniunea Europeană, la nivel intern și în relațiile sale comerciale, este în prima linie a frontului în momentul în care discutăm despre competitivitate și așa mai departe. Uh, eu sunt de acord cu asta, foarte bine și frumos, dar Ceea ce vreau eu să subliniez aici este că această percepție, și anume că economia de piață duce cu sine și democrație, um, e un concept care deocamdată este pus o semnul întrebării în ultima vreme. Și iată, acestea sunt observații și îngrijorări de care aș vrea ca domnul raportor să țină seama și oricum doresc să-l felicit pentru munca depusă până în prezent. Yes, uh, Astrid Lulling, I think it's your turn. Doamna Luling, da, vă rog, e rândul dumneavoastră acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului nostru, domnul Binev, pentru raportul său. Din păcate, aliații mei ecologiști în acest dosar nu sunt în sală în momentul de față, pentru că noi am subliniat o întrebare, o chestiune, de fapt, care ne îngrijorează de ani de zile, uh, referitor la BERD, și anume că ar fi trebuit de foarte multă vreme să existe o fuziune între activitățile BERD și activitățile BEI. Acum, iată că se dorește o extindere geografică a acestor activități, a mandatului BERT. Raportorul, din fericire, a prezentat o serie de amendamente care sunt, într-adevăr, niște garanții, niște frontiere clar delimitate și care ne liniștesc oarecum. Bun, acum Poate că acestea nu vor duce la rezultatul pe care noi ne-l dorim în principiu, și anume ca activitățile BERD să fie integrate, fuzionate cu activitățile BEI. Uh, și să avem un cuvânt de spus mai mare decât cel pe care îl avem în momentul de față. Bun. Uh, dacă mă uit acum la amendamente, amendamentul numărul 10 îmi place foarte, foarte mult. De ce? Pentru că spune că prin rezoluția 134 adoptată pe 21 mai 2011, Consiliul Guvernatorilor ai uh, BERD a subliniat că extinderea mandatului băncii ar trebui să fie efectuat fără să se solicite pe lângă acționari o, un uh, supliment de capital. Acest lucru este absolut necesar și sper că dacă se va obține o majoritate pentru extinderea mandatului geografic al activităților BERD, eu am totuși speranța că se va respecta acest lucru. Avem suficiente probleme de rezolvat în cadrul Uniunii Europene și în nordul Mediteranei, uh, încât țările din sudul Mediteranei reprezintă țări aș spune eu, potențial mai bogate decât anumite state membre ale Uniunii Europene. Eu înțeleg că ne dorim să le ajutăm uh, Uh, că vrem să le ajutăm din punct de vedere intelectual, nu financiar, dacă pot să mă exprim așa, să concretizeze în mod favorabil primăvara arabă. Dar, în același timp, cred eu că, cel puțin acesta este punctul meu de vedere, cred eu că trebuie să avem o integrare a BERD în cadrul BEI aceasta ar fi soluția potrivită, pentru că suprapunerile actuale și uh, aceste suprapuneri de uh, proiecte reprezintă costuri enorme, costuri pe care nu le putem justifica, mai ales în vremurile de criză pe care le traversăm în momentul de față, când trebuie să reducem cheltuielile birocratice în loc să le sporim. Deci, Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și vom vedea exact care alte amendamente le vom înainta. Însă, deocamdată am vrut în mod clar să subliniez că nu cred eu să fie soluția cea mai potrivită să extindem din punct de vedere geogra geografic mandatul BERD pentru că eu îmi doresc înainte de toate o fuziune între activitățile BERT și activitățile BEI. Um, I'd like to say something as well. Dați-mi și mie voie să adaug ceva. Domnul Kamal l-a menționat pe domnul Ratali. Dar uh, acest, uh, această discuție a fost uh, într-adevăr foarte controversată pe vremea aceea. Se punea întrebarea dacă activitățile ar trebui să fie uh, întreprinsă de Banca Mondială sau de o altă bancă. date fiind uh, specificitățile din uh, zona respectivă, ne-am dat seama că până la urmă Banca Mondială a fost cea mai potrivită pentru a-și asuma aceste responsabilități. Îmi dau seama că Baird are experiența necesară, are personalul necesar pentru uh, extinderea acțiunilor sale și și într-o zonă care se confruntă acum cu o perioadă de tranziție, o, un tip de tranziție care uh, Uh, diferă și nu diferă prea mult de tranziția cu care s-au confruntat uh, statele excomuniste. Însă, în acest context, dați-mi voie să vă spun că a existat întotdeauna un caracter specific sud-mediteranean. Întotdeauna s-a dorit crearea unei bănci care să se ocupe de activități și programe care să viseze atât nordul cât și sudul Mediteranei, dar de fiecare dată această inițiativă a fost blocată. Deci, ce vedem noi acum? Că, pe de o parte, Berdul deține instrumentele necesare, dar trebuie să ținem cont de faptul că Berdul a folosit aceste instrumente uh, în cazul unor state ex-europene, uh, est-europene care au încercat să adere la Uniunea Europeană. În cazul statelor din sudul uh, Mediteranei, această aspirație europeană nu există. Deci vedeți că există o diferență totuși între uh, cele două zone geografice. Noi sperăm că nu, nu ne vom limita pur și simplu la o extindere a mandatului BERD în respectiva zonă, ci că vom și adapta uh, instrumentele BERD uh, astfel încât ele să funcționeze uh, într-adevăr în sudul Mediteranei. Domnul Binev, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Uh, dar trebuie să ținem cont de faptul că băncile de acolo sunt uh, diferite. Uh, au un caracter uh, sau specificități care nu le fac utile neapărat în această perioadă de tranziție și tocmai de aceea BERD ar fi mult mai potrivită pentru a se implica în această uh, îmbunătățirea condițiilor de acolo și în aplicarea unor uh, noi programe. Deci, eu cred că ar trebui să fim de acord cu extinderea acestui mandat și uh, să spunem în, la mijlocul lui mai da sau nu și să dăm cu această ocazie răspunsul potrivit. Dată fiind, uh, dat fiind calendarul scurt, după cum ne-a spus domnul Binev, avem uh, depunerea amendamentelor pe 23 aprilie, uh, pe 23 martie, mai apoi în 7 uh, aprilie cred că vom avea votul și votul în plenar urmează să fie anunțat. Există comentarii? Nu. Prin urmare, ședința se suspendă și ne vom revedea la ora 3 după amiază. Mulțumesc!